Chers collègues, chers collègues, si vous le souhaitez, nous allons. Stimați colegi, uh, haideți să începem lucrările noastre. Aș dori să rog pe colegii deputați să se așeze pentru a putea începe. calitate de vicepreședinte al comisiei noastre, prezidez uh, lucrările ședinței noastre în această după-amiază și mâine. Doamna McEvan este uh, absentă, este reținută în țara sa din motive care țin de referendumul ce va fi organizat în uh, câteva zile. Însă m-a rugat să prezidez eu lucrările comisiei noastre. Aș dori să începem prin adoptarea ordinii noastre de zi. Există obiecții în ceea ce privește această ordine de zi care v-a fost comunicată? Dacă nu, atunci o considerăm adoptată. Vă semnalez că avem în sală un grup uh, de studenți din Noua Caledonie care își fac uh, studiile la Montpellier în Franța. Ei se află uh, chiar în fundul sălii. Stimați colegi, trebuie să vă comunic două vești triste. Și anume, este vorba mai întâi de uh, decesul tragic al colegului nostru, Gianluca Bonano, uh, care s-a petrecut în primul weekend al lunii iunie într-un accident rutier în Italia. Vă propun, dacă sunteți de acord, uh, să ținem un moment de reculegere în memoria sa.

De asemenea, trebuie să vă mai comunic uh, încă un deces dramatic, de care cu siguranță, cu siguranță sunteți deja la curent, cel al deputatei britanice Joe Cox, uh, care a decedat joia trecută, pe 16 iunie, în urma unui uh, atac în Marea Britanie. Înainte de a fi ales aleasă în Parlamentul Britanic a fost asistenta parlamentară a fostului nostru coleg, deputată europeană Glenn Skinnock și a lucrat în uh, domeniul de care se ocupă și comisia noastră. Prin urmare, vă propun uh, și pentru ea să ținem un moment de reculegere. Însă, înainte, în mod excepțional, aș dori, la solicitarea președintei noastre, doamna Linda McEwan, care o cunoștea foarte bine pe Joe Cox, să-i dăm uh, scurt uh, cuvântul Anei, uh, șefa unității comisiei noastre, care a avut ocazia să lucreze cu ea. Ana, ai cuvântul. Atunci când Joe Cox a lucrat în cadrul comisiei noastre, a fost înainte de a se căsători. Eu știam sub nume de Joe Ledbetter, care a fost asistenta um, eurodeputatei Grace Kinnock a fost uh, uh, a personalului și ni s-a părut adecvat ca cineva din partea personalului să vorbească despre ea în uh, aceste momente. A fost o persoană cu care se lucra foarte bine, era foarte caldă, de ajutor, mereu veselă și combina toate acestea cu o inteligență fină, cu o eficiență deosebită și cu o abilitate extraordinară de a lucra din greu. Ceea ce poate este cel mai important aspect de reținut pentru comisia noastră e că, și acest fapt era evident pentru toată lumea, că era foarte pasionată de munca uh, cu care ne ocupăm noi aici, politica de dezvoltare. Și atunci când a plecat, uh, noi toți am fost triști că pleacă, uh, a început să lucreze la Oxfam pentru a-și continua activitatea în același domeniu. Și doar acum un an a fost aleasă în Camera Comunelor din Parlamentul Britanic a continuat să se ocupe de aceleași uh, subiecte. Firește, nu s-a ocupat doar de asta, era activă în foarte multe uh, domenii, însă și-a făcut uh, o reputație pentru faptul că i-a susținut pe, reputații, pe refugiații din Siria. Chiar a fost foarte activă în ceea ce îi privește. Ceea ce i s-a întâmplat a fost un act violent, irațional. El a pus capăt carierei sale. Ce i s-a întâmplat a șocat nu doar uh, comunitatea politică britanică, ci și întreaga societate din uh, um, Regatul Unit. Firește, i-a, i-a impresionat pe oamenii cu care a intrat în contact, pentru că foarte, foarte mulți uh, oameni au spus multe lucruri minunate despre ea în ultimele zile. Ce pot să mai adaug eu? Aș vrea doar să spun că această comisie a pierdut pe cineva care ne-a împărtășit uh, angajamentul și dorința de a lupta cu sărăcia și de a îmbunătăți uh, viețile oamenilor peste tot în lume. Era vorba de cineva care putea să facă asta uh, fără să-și piardă vreodată energia. De asemenea, cred că această comisie pur și simplu a pierdut un vechi prieten. Vă mulțumesc! Mulțumesc, An. Vă propun uh, să ținem uh, un moment de recolegere și pentru ea. Merci. Nous allons passer, nous allons passer au point 3 de notre ordre du jour. Adoption. Deci la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 9 și 10 noiembrie 2015 și 20-21 aprilie 2016. Dacă aveți comentarii în legătură cu aceste procese verbale, puteți transmite secretariatului comisiei noastre până la finele uh, întâlnirii noastre. Dacă nu, acestea vor fi considerate aprobate. Trecem la punctul 4, adoptarea deciziilor și recomandărilor uh, coordonatorilor de pe 24 mai 2016. Ați primit uh, în dosarele dumneavoastră recomandările și deciziile luate la această reuniune a coordonatorilor de pe 24 uh, mai 2016. Așadar, dacă aveți uh, comentarii în legătură cu ce s-a petrecut la aceste, această întâlnire, semnalați-le secretariatul înainte de finele acestei zile. Dacă nu, le vom considera adoptate așa cum sunt. Punctul 5 de pe ordinea noastră de zi, comunicări ale Comisiei. Comisia are comunicări de făcut. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să amintim două comunicări majore pe care direcția noastră generală um, le-a lansat. Comisia a aprobat noul uh, cadru de uh, reglementare pentru agenda cu privire la migrație pe 7 iunie și pe 8 iunie uh, o comunicare de asemenea importantă legată de activitatea pentru dezvoltare. Este vorba de strategia europeană în ceea ce privește relații culturale internaționale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu și trecem la punctul 6 de pe ordinea noastră de zi. Am primit o întrebare din partea colegului nostru Enrique Guerrero Salom în legătură cu uh, instrumentul uh, de finanțare uh, cu privire refugiați pentru Turcia. Este vorba de uh, o întrebare uh, care se regăsește în dosarul reuniunii noastre. Aș dori să-i dau, să dau cuvântul Digi Nea și Digi Eco pentru a începe. Cine dorește să înceapă? Digi Eco, domnule președinte. Colegul de la DG NIR va putea urma. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Guerrero Salom pentru această întrebare care ne permite ca în câteva minute uh, să informăm cât se poate de bine Comisia dumneavoastră în legătură cu această facilitate, cu acest instrument. Pot să vă spun că acest instrument a fost conceput în cadrul acordului general uh, între Uniunea Europeană și Turcia și acest instrument, uh, așa cum uh, se spune și în titlul său, este gândit pentru punerea aplicare acestui acord. Vorbim despre o coordonare a mai multor instrumente preexistente. Unele țin de ajutorul umanitar, altele de politica de vecinătate, ceea ce explică, firește, și strânsa colaborare între cele două direcții generale ale Comisiei. Este vorba și despre un instrument de coordonare între contribuțiile financiare din bugetul Uniunii Europene pe de-o parte și uh, din partea bugetelor statelor membre pe de altă parte. Contribuțiile financiare ale statelor membre ajung în bugetul uh, comunitar uh, în conformitate cu niște mecanisme predeterminate uh, aprobate de Consiliu. Și putem să vă spunem că în acest moment toate aceste contribuții au ajuns în bugetul european. Suma totală prevăzută pentru acest instrument, pentru exercițiul bugetar 2016 și 2017, se ridică la 3 miliarde de euro. Această sumă ar putea fi dublată pentru uh, viitoarele două exerciții bugetare și vom ajunge deci de la 3 la 6 miliarde de euro dacă termenii acordului dintre Uniunea Europeană și Turcia vor fi respectați și dacă vor fi puși în aplicare în totalitate. Acest uh, instrument și folosirea sa uh, este coordonată în cadrul unui comitet uh, de conducere, în sânul căruia reprezentanții statelor uh, membre au un cuvânt de spus și acolo uh, e reprezentată și Turcia în calitate de observator. Acest comitet nu este un comitet de gestiune, ci doar unul de însoțire. El constituie practic o platformă în cadrul căreia orientările legate de punerea în aplicare a uh, acestei facilități uh, sunt supuse atenției statelor membre, care sunt contributori semnificativ pentru punerea în aplicare a acestui uh, instrument. Regulat se elaborează un raport de către acest comitet legătură cu punerea în aplicare a acestui instrument. Așadar, statele membre, dacă este cazul, pot să-și exercite un anume control uh, și, de asemenea, pot să pună în practică anumite condiționalități. Cât privește repartizarea sumelor totale între ceea ce ține de ajutor umanitar și ceea ce ține de politica de uh, vecinătate, după cum spunem, această împărțire a sumelor este una indicativă Practic o treime din această sumă, un miliard, uh, este destinat uh, ajutorului umanitar în sensul său strict, uh, iar celelalte două treimi care ne mai rămân vizează punerea în aplicare a politicii de dezvoltare și de vecinătate. Vă reamintesc însă, este o sumă indicativă. Așadar, este foarte important să subliniem de asemenea că aceste credite sunt folosite în conformitate cu regulile uh, proprii, în baza uh, instrumentului juridic uh, vizat. Și repet, comitetul de însoțire este un comitet doar de însoținere, nu ia uh, decizii în legătură cu alegerea proiectelor individuale, odată ce orientările strategice generale uh, au fost uh, aprobate de către acest comitet. Apoi, uh, Comisia este cea care pune în aplicare aceste orientări de natură generală prin uh, canalele juridice adecvate pentru această acțiune. Creditele care vizează ajutorul umanitar sunt uh, folosite strict în funcție de regulamentul financiar aplicabil ajutorului umanitar sau politicii de vecinătate. Acest comitet de însoțire deja uh, s-a întâlnit de două ori și se va mai întâlni o dată la sfârșitul acestei luni. La aceste prime două reuniuni Comitetul uh, a aprobat uh, un document strategic general care a fost uh, sugerat de către, comisiile, de către serviciile comisiei și care a fost gândit pe baza unei evaluări a nevoilor, pe baza unei needs assessment, care a fost elaborată în cooperare strânsă cu autoritățile turce. Acest document strategic a identificat șase priorități asistența umanitară, în sensul său strict, educația, gestionarea fluxurilor migratorii, sănătatea, infrastructura locală și sprijinul dat dezvoltării socioeconomice. Aceste priorități uh, sunt acum uh, uh, puse în aplicare prin diverse inițiative sau prin intermediul unor documente de tip programatic. Voi da cuvântul colegului uh, meu pentru a vă da detalii, mai ales uh, în ceea ce privește prioritățile uh, politicii de vecinătate. Înțeleg că întrebarea domnului Guerrero Salom se axa mai ales pe tot ceea ce ține de ajutorul umanitar și de punerea aplicare a laturii umanitare a acestui instrument. Suma totală și probabil știți că ne-am uh, publicat documentul de punere în aplicare, uh, Humanitarian Implementation Plan, HIP, pentru Turcia. L-am publicat la începutul lunii iunie și acolo e clar că veți găsi uh, mai multe detalii. Se prezintă acolo, acolo principalele orientări la care nu vreau să revin deocamdată. Ajutorul nostru umanitar pentru exercițiul uh, financiar în curs uh, se va înscrie um, în uh, trei, mai degrabă patru priorități diferite. Mai întâi, și aici trebuie să spun că vorbim despre prioritatea domnului Guerrero Salom, obiectivul nostru, prioritatea noastră, va fi uh, reprezentată de uh, refugiații care nu locuiesc în tabere de refugiați doar 10% aproximativ dintre uh, refugiații înregistrație pe teritoriul Turciei se regăsesc uh, în taberele de refugiați. Restul refugiaților uh, sunt împărțiți în teritoriul Turciei, mai ales în zona Istanbul. Și exact acest, acest grup de populație va fi prioritatea noastră. Și în cadrul acestui grup trebuie să recunoaștem, să regăsesc persoanele cel mai vulnerabile. Prima etapă a intervenției noastre în acest uh, an a presupus uh, multiplicarea unora dintre programele pe care le avem deja pentru a răspunde nevoilor uh, umanitare fundamentale, de bază. Și vorbim aici mai ales despre distribuirea de uh, produse uh, alimentare, uh, de dispozitive care țin de igienă, găsirea unor adăposturi și așa mai departe. Acest demers este deja contractualizat. Vorbim despre aproximativ 90 de milioane de euro. Cea de-a doua etapă în care ne-am implicat deocamdată vizează instituirea unui sistem foarte ambițios de uh, distribuție a unor lichidități, deci de bani cash, necondiționați. Firește, însă ne vom concentra pe grupurile cele mai vulnerabile, pe populația țintă și odată ce vom fi folosit deja de plin acest sistem, vom putea vorbi despre aproximativ un milion de beneficiari în perioada 2016-2017. Cea de-a treia prioritate care completează pe celelalte două, vizează activități legate de uh, protecție. practic uh, contribuim la ceea ce fac uh, și colegii din Direcția Generală pentru Vecinătate și anume um, contribuim la situațiile de um, urgență și știm că educația în uh, situație de urgentă, situații de urgență este una din prioritățile comisarului nostru Stilianides. Și, practic, în intervenția noastră în Turcia, vom sublinia uh, acest aspect. Firește, vom lupta și cu violența împotriva femeilor sau ne vom interesa de aspecte care vizează persoanele în vârstă sau uh, persoanele atinse de o dizabilitate. Aș dori să vă mai spun doar că ajutorul uh, umanitar va ajunge la toți refugiații înregistrați, indiferent de naționalitatea lor. Nu se va limita doar la sirieni. E o chestiune care trebuie știută. Și apoi, ultima prioritate. Cum vă spuneam, acțiunile noastre vor viza mai ales refugiații aflați în afara taberelor de refugiați, însă mai avem câte ceva de făcut și în cadrul taberelor de refugiați, și anume treptat uh, uh, instalațiile uh, folosite în aceste tabere de refugiați vor fi afectate. Guvernul turc a dorit să înlocuiască o parte din aceste instalații. Noi am considerat însă că aceasta nu era o prioritate. Însă ne gândim să ne sporim sprijinul dat serviciilor care acționează pentru refugiați, astfel încât autoritățile turce să poată să aloce bani banii necesari pentru renovarea uh, taberelor de refugiați și uh, pentru uh, modernizarea acestora. Aceasta este prima serie de răspunsuri, domnule președinte. Firește, dacă domnul Gorero Salom sau alții eurodeputați ar dori să primească informații suplimentare, aș putea să revin la microfon. Însă, cu permisiunea de dumneavoastră, dau cuvântul colegului meu care reprezintă Direcția Generală însăcinată cu vecinătatea. Thank you very much. Um, good... Mulțumesc. Bună ziua. Antevorbitorul meu uh, a intervenit în detaliu. Eu aș mai avea doar uh, câteva informații legate de uh, vecinătate și extindere și dimensiunea aceasta a facilității. Iată, această facilitate este practic o extindere a deciziilor luate în martie alături de Turcia. Totul este oper- operațional în momentul de față. Am primit contribuțiile tuturor statelor membre. Până în momentul de față am alocat 750 de milioane, am contractat 150 de milioane și am uh, deversat deja, am uh, virat deja 105 de milioane de euro. În următoarele săptămâni vom finaliza uh, pe latura de dezvoltare a acestei facilități o serie de măsuri Uh, care vizează ajutorarea refugiaților din Turcia. Ne concentrăm pe educație, sănătate, um, infrastructură municipală și toate acestea merg practic mână în mână cu măsurile adoptate deja uh, în aprilie pentru a ajuta pe refugiați să se, întoarce, să se întoarcă în Turcia, unde urma să benefici, urmau să beneficieze de adăpost, hrană, de asemenea. De asemenea, aceste uh, măsuri merg mână în mână cu deciziile luate pentru întărirea pazei de coastă a Turciei. Vă mulțumesc mult! Mulțumim la rândul nostru. Îi dăm acum cuvântul domnului Guerrero. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc reprezentanților comisiei, în special domnului De Brauer, pentru aceste explicații detaliate pe care ni le-a oferit, pornind de la enunțul întrebării mele. Vreau să vă atrag atenția că Parlamentul European și Comisia noastră au o atitudine relativ critică legată de acordul încheiat cu Turcia. Cu siguranță Comisia știe lucrul acesta. Dar acum nu are niciun sens să discutăm despre rațiunile care au stat la baza acestui acord. Acum însă Parlamentul European uh, dorește să monitorizeze punere, să monitorizeze punerea în aplicare a acestui acord. Până în momentul de față am auzit o serie de lucruri pozitive din partea dumneavoastră. Dumneavoastră ne spuneți că persoanele cele mai uh, vulnerabile din rândul refugiaților vor fi sprijinite, indiferent de apartenența lor statală. De fapt, uh, aceste persoane vulnerabile sunt uh, obiectivul nostru. Ne-am dorit, bineînțeles, ca educația să fie principala, principalul uh, sector sprijinit. Comisia noastră a spus asta din nou și din nou în ultimul timp. Mai am însă o întrebare. Aș vrea să aflu în ce măsură autoritățile din Turcia mm, dau dovadă de un spirit de colaborare în uh, contextul punerii în aplicare a uh, deciziilor luate alături de Uniunea Europeană. Mă refer în special la accesul persoanelor vulnerabile care nu sunt uh, adăpostite într-o serie de tabere de refugiați. Mă refer la refugiații care uh, trăiesc, practic, în diferite comunități. mă tem că în Turcia pot exista decizii arbitra- arbitrare uh, în, luate în ceea ce privește accesul acestor persoane. Dar în orice caz, vă mulțumesc mult pentru informații, vă mulțumesc că ați preluat prioritățile noastre și v-aș fi recunoscător în cazul în care ne-ați spune în ce măsură Turcia oferă sau este uh, animată de un spirit al colaborării și în ce măsură aceste persoane vulnerabile au într-adevăr acces la ajutorul nostru. Mulțumim, stimate coleg. Comisia dorește să reacționeze, însă foarte rapid, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi, într-adevăr, subcint. Îi mulțumesc domnului Guerrero pentru, iată, aprecierile pe care le-a exprimat. Vă spuneam deja că autoritățile din Turcia au un statut de consultativ în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei facilități, cu excepția ajutorului umanitar. Le-am spus partenerilor noștri cât se poate declar că ajutorul umanitar este ceea ce este, și anume că ajutorul umanitar uh, se canalizează prin intermediul organizațiilor, entităților internaționale, organizațiilor non-guvernamentale, mă refer uh, în acest context, de asemenea, la Crucea Roșie, dar acest ajutor se oferă în funcție de nevoi, de, ca, de nivelul de vulnerabilitate. Deci avem o serie, o, un sistem transparent alături de autoritățile din Turcia. Spre exemplu, sistemul acela de transfer de numerar este în momentul de față creat alături de ministerul din Turcia care se ocupă de afacerile sociale. De ce? Pentru că odată ce va fi creat, acest sistem va fi integrat în sistemul de securitate turc, pentru ca astfel sistemul nostru să poată dura în timp. Deci, iată, avem o bună înțelegere cu Turcia pe tema aceasta. Până în momentul de față n-am avut probleme de acces, au existat alte probleme, dar nu asta întreba, de fapt, domnul Guerrero Salom. Era vorba despre o serie de probleme uh, Uh, care apăreau la frontiera între Turcia și Siria, dar bine, nu ăsta era subiectul întrebării. În orice caz, uh, am, ne-am făcut înțeleși de autoritățile turce, dialogul există, contractele despre care vă, vă, spuneau, uh, vă spuneam au fost deja Uh, pusă în aplicare. Este vorba despre contracte în valoare de 160 de milioane de euro. Uh, contractele au fost încheiate cu uh, parteneri non-guvernamentali, iar autoritățile turce au fost informate și au acceptat starea de fapt. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 7. Taxe de export și alte restricții privind materiile prime și limitarea acestora prin intermediul acordurilor de liber schimb. Impactul asupra țărilor în curs de dezvoltare. Este practic primul punct uh, complicat de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre prezentarea unui studiu uh, contractate de către comisia noastră. Acest studiu abordă problema utilizării taxelor la export și celorlaltor restricții asupra materiilor prime. Se referă de asemenea la limitările aduse acestor instrumente de către acordurile de liber schimb și impactul asupra statelor pe care aceste măsuri îl au. Îi urez bun venit domnului Samuel Schubert de la Universitatea Uh, Webster din Viena, care s-a ocupat de acest uh, studiu. Domnul uh, Schubert ne va prezenta câteva dintre concluziile și recomandările acestui studiu. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult, este o onoare pentru mine să mă aflu aici. Îmi pare rău, iată că trebuie să trec la un uh, subiect teoretic, uh, dacă e să ne raportăm la discuția purtată anterior, un, subiect uh, foarte important pentru, din punctul meu de vedere. Dar studenții din spatele sării cu siguranță vor fi, sunt familiarizați cu ceea ce voi face eu și anume voi încerca să prezint pe scurt cele găsite în cursul eforturilor, noastre. Încercăm prin acest studiu să ne dăm seama dacă taxele la export și restricțiile au un efect pozitiv sau negativ asupra dezvoltării. Bineînțeles, poziția noastră este una făcută dintr-o sau uh, creonată dintr-o perspectivă economică, dar după dar se bazează până la urmă pe experiența avută de-a lungul timpului în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor măsuri. Trecem la primul slide acum. Foarte bine. Cu siguranță majoritatea dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu uh, Uh, subiectul. Știm că statele uh, în curs de dezvoltare folosesc taxele la export și uh, restricțiile din mai multe motive pentru a stabiliza prețurile naționale, la nivel național, pentru a sprijini diferite sectoare industriale, pentru a genera valoare adăugată la nivelul economiei. De asemenea, unele state folosesc aceste măsuri pentru a obține venituri și acesta este unul dintre punctele pe care le vom discuta astăzi și de asemenea uh, Statele în curs de dezvoltare încearcă prin aceste măsuri să securitizeze până la urmă uh, resursele, dar și uh, mediul înconjurător sau măsurile de protecție a mediului. Există aici o dualitate. Cei care sunt în favoarea taxelor la export vin cu motive cât se poate de clare și uh, de asemenea raționale. În primul și în primul rând este vorba despre bani câștigați ușor. Dacă se pune o taxă pe ceva, atunci se poate obține foarte ușor uh, o, o, o anumită sumă care va putea fi folosită după aceea de, de către guvern. Um, adeseori uh, măsurile acestea se leagă și de stabilitatea politică și voi, vă voi explica lucrul acesta. Mm, bineînțeles, stabilitatea economică este un alt argument. Este o, avem de-a face cu o stabilitate economică, nu cea mai de dorit, dar acestea uh, aceste măsuri generează stabilitatea economică și, în plus, mai există uh, protecția uh, sectoarelor industriale de competiția externă care este vizată prin intermediul acestor măsuri. Se pune uh, întrebarea uh, legată de cum arată realitatea în ceea ce privește taxele la, la export și restricțiile. Ei bine, realitatea e că uh, regulile internaționale de natură comercială nu interzic utilizarea acestor instrumente. Există um, interdicții, e drept, dar există și multe uh, excepții la aceste interdicții. Vedem că în momentul în care limităm capacitatea unui stat de a implementa genul acesta de măsuri, trebuie să ținem cont de faptul că am putea astfel genera o serie de efecte negative asupra acelor uh, state. Deci ce am făcut eu aici? Am organizat următoarele slide-uri uh, pornind de la aceste idei. Vorbesc despre venitul uh, la bugetul de stat, despre, buget, uh, despre stabilizarea prețurilor, despre mediu și, în primul și în primul rând, compar uh, ceea ce a făcut Uniunea Europeană cu normele multilaterale valabile la nivel internațional. După aceea, voi încerca să analizez eficiența unor reguli mai stricte în ceea ce privește taxele la export. Bineînțeles, vin și cu uh, alternative și recomandări. Am încercat să fiu cât mai obiectiv cu putință. Știu că există persoane care își doresc, doresc mai multe restricții, există de asemenea persoane care doresc uh, interzicerea, interzicerea lor. Eu voi încerca să fiu undeva la mijloc eu n-am nimic uh, de câștigat din această discuție, deci nu am o poziție anume, o poziție clară, eu încerc să vă prezint realitatea dintr-o perspectivă analitică și veți vedea că, din păcate, rezultatele sunt divergente. Astfel vom genera o serie de uh, subiecte de discuție. Trecem la următorul slide. The international agreements, that is the GATT. Acordurile internaționale, GATT-ul, WTO-ul, ale OMC-urilor de fapt împiedică restricțiile cantitative permițând anumite excepții temporare, de exemplu pentru cazul uh, exporturilor de alimente unde poate să fie controluri sau alte inspecții legate de calitate. Pe de altă parte, taxele de export sunt de obicei permise. Deci nu există o interdicție asupra taxelor de export decât dacă acestea sunt atât de absurde încât ele, de fapt, uh, elimină produsul de export ca atare. În toate acordurile ale Uniunii, Uniunii Europene există restricții OMC și diferite restricții de mai multe tipuri care se aplică totuși. Deci, de fapt, uh, cariformul uh, împiedică orice formă de taxe de export. Um, iar uh, EPA-ul uh, împiedică anumite taxe noi de export, cu ex, uh, excepții temporare condiționate, sau um, împiedică de asemenea și creșterea taxelor existente. Apoi, regulile tradiționale rămân așadar în vigoare, iar SADC-urile care o să fie discutate mai încolo, împiedică noi uh, impozite, noi taxe, cu excepții cheie, dar în rest uh, urmăresc regulile OMC. Să ne uităm uh, acum, de fapt, la logică, ca să nu spun la scuze, justificări, deci mai degrabă la motivele pentru care s-ar introduce taxe de export. Sau de ce s-ar gândi un guvern, de exemplu, să introducă așa ceva? Pe toate aceste slide-uri vedeți, uh, de fapt, uh, baza care uh, se folosește pentru taxele de export. De obicei, e nevoie de politică bună și are în același timp un efect de subvenție. Dacă puteți să citeți această schemă cu simbolile, simbolurile pe care le-am folosit aici, nu sunt neapărat foarte simple, dar ceea ce vreau să demonstrez cu ele este că o creștere a prețurilor reduce, de fapt, uh, veniturile la dispoziția populației. Și fiind dat că în economiile în curs de dezvoltare exact aceste venituri sunt tot pentru uh, supraviețuire, aceasta duce la instabilitate politică. Deci ceea ce nu vrem este așadar o creștere a prețurilor. Deci taxele de export pot să mențină prețurile destul de jos, uh, scăzând uh, aprovizionarea în același timp. Sigur că creșterea taxelor la export, după cum spuneam înainte, scade în același timp prețurile, pentru că scade aprovizionarea și deci consumatorii sunt uh, cei care uh, pot beneficia și măsurile acestea sunt deci foarte binevenite. Avem foarte multe exemple la diferite niveluri dacă ne uităm dincolo de taxele de export. Pentru cei care sunt, de exemplu, foarte familiarizați cu economiile în curs de dezvoltare, care sunt familiarizați cu fluctuațiile prețurilor la uh, pâine sau la combustibil, care sunt uh, subvenționate de multe ori pentru ca să se poată ajunge tocmai la un echilibru la prețuri, pentru ca să nu existe fluctuații care ar duce la, la revolte cu siguranță. Așadar, efectele acestor fluctuații și a combaterilor este o interpretare mult mai strictă a regulilor. Noi încercăm să reducem deci taxele în momentul de față. Problema este însă în ceea ce privește prețurile pe piața internă, e foarte dificil uh, să încercăm să tragem o concluzie reală de la faptele concrete. Sigur că pe termen scurt avem un efect imediat, acest efect uh, este de obicei mai degrabă negativ. Însă noi nu știm exact care este efectul pe termen lung sau pe termen mediu și nu pentru că nimeni nu știe cum funcționează lucrurile, nu înseamnă că nu există studii care analizează tocmai în, pe o perioadă mai lungă cum funcționează lucrurile înainte să se schimbe politicile și după aceea. Dar uh, ceea ce e foarte important cu prețurile pe piața internă este că dacă se elimină taxele de export, aceasta reduce motivația de a produce valoare adăugată. Așadar, ceea ce se întâmplă de fapt concret este că dacă nu am aceste Uh, taxe, nu mai pot introduce bunurile în țara respectivă și atunci probabil că o să le vând uh, la export pentru ca să am un venit și uh, o să fiu mult mai impulsionat să fac așa ceva decât să le păstrez în țară și să-l construiesc pe aceste uh, posibilități, pentru că efectele vor fi foarte negative și foarte repede, deci uh, lucrurile vor merge în efect de domino în acea direcție ceea ce înseamnă că vom avea un efect negativ pe economie în general. Și din nou, aceasta este o măsură pe termen scurt. Vedem că pe termen lung nu știm exact ceea ce se va întâmpla, care sunt consecințele. Așadar, problema este că în cazul alimentației, de exemplu, deci la produsele de bază din agricultură, o reducere a aprovizionării la nivelul uh, pieții interne, pentru că se exportă mai mult și pentru că s-au eliminat barierele, ar putea să îi lovească exact pe cei care sunt mai nevoiași. Avem, deci, mai multe exemple în acest sens. Indonezia și Thailanda au, uh, avut astfel de situații cu uh, semințe de palmier, cu ulei de palmier dar poate cel mai bun uh, exemplu este Rusia cu Ucraina și problema pâinii. Ceea ce s-a întâmplat este că a fost, uh, a fost forțate prețurile să rămână jos prin închiderea pâinii, cum ar veni pe teritoriul național, deși existau foarte mulți uh, furnizori de mare anvergură și acum fiind uh, limitați la piața internă, ei simt ca și cum nu au, uh, n-ar avea destulă uh, piață și au pierdut destul de repede poziția pe piața internațională, pentru că acești furnizori nu mai sunt chiar de încredere, ceea ce a avut un efect negativ destul de repede. Și în continuare este o problemă pentru economia Rusiei, pentru că a avut un efect aproape, de, aproape structural. Însă, Ceea ce vom constata este că alternativele și recomandările pe care le vom face noi vor fi destul de complexe. Este foarte dificil, de exemplu, să vorbim despre chestiuni care țin de dezvoltare și chestiuni care țin de comerț uh, ca două lucruri foarte diferite. Și mai degrabă este important să facem legătura între cele două domenii. Ceea ce vreau eu să demonstrez este că ar trebui să ne uităm uh, mai atent la o posibilă cooperare cu idee uh, tactică, strategică, pentru a îmbunătăți, de fapt, mecanismele de pe piață și pentru a îmbunătăți sistemele de asigurare și de uh, hedge fonduri. Pentru sistemele de asigurări, uh, e clar că avem anumită marjă pentru daunele posibile, uh, dar uh, dacă ne uităm la piața hedge-ul, uh, atunci acolo putem să vedem că este o piață de titluri uh, mobiliare posibile care, care s-ar putea deschide în cazul în care acționăm așa. Dacă ne uităm mai departe, dezvoltarea industrială, vedem aceleași probleme, de fapt. Pe scurt, vedem că taxele la export pot să aducă o plus valoare din cauza efectului de subvenție. Și uh, foarte important este că vedem când se elimină aceste reguli, foarte mic este uh, efectul care se simte. Situația nu se schimbă neapărat considerabil și nu se schimbă punctul cel mai important. Adică, de fapt, uh, pentru a rezolva problema de valoare adăugată avem nevoie de forță de muncă calificată. Ceea ce trebuie să se facă prin uh, mijloace de dezvoltare tradiționale. E nevoie de programe care să se ocupe de aceasta. Putem să creăm o mai mare flexibilitate pe parcurs, dar până la urmă aceasta nu va face o mare diferență acolo unde e nevoie. Deci avem uh, nevoie de venit constant la uh, buget. Apoi, uh, gestiunea veniturilor uh, de stat este o chestiune foarte importantă, care ține foarte mult de taxele de export. De fapt, taxele de export sunt o variantă foarte low cost de a obține și de a crește veniturile. În același timp, însă, nu există alte capacități de colectare a taxelor, pentru că nu e vorba în unele economii de o economie multilaterală cu foarte multe tipuri de impozitare uh, și cu multe structuri care să se ocupe de aceasta. Uh, însă, în cazul acesta, uh, e vorba de o sursă unică de venit și eliminarea uh, unor taxe uh, de export la anumite țări ar putea să fie fatal. Uh, ne-am uitat, de exemplu, la Guinea, cu rezervele de bauxită, unde taxele existente sunt permise momentan. Trebuie să ne gândim, sigur, și la excepții, când, de exemplu, foarte multe materii prime intră în Uniunea Europeană și să încercăm, de asemenea, să investim într-o guvernanță mai bună și, sigur, voi spune din totdeauna că este nevoie și de o direcționare mai bună a ajutorului. Un ultim punct uh, ține de mediu, de mediu înconjurător. Problema de mediu uh, este, se regăsește pe două argumente în uh, discuția aceasta. Una este să uh, păstrăm resursele existente și, pe de altă parte, să rezolvăm problema eroziunii solului din agricultură sau din alte activități care sunt legate de subiectul nostru. Ce se întâmplă însă dacă eliminăm taxele de export, dacă le uh, eliminăm cu totul, vedem că avem două posibilități, uh, două consecințe. Ceea ce însă va depinde de ceea ce facem noi dacă uh, cererea la nivel intern crește pentru bunul respectiv sau nu. Dacă, de exemplu, succesul nostru s-ar putea să depindă de ceva care, de fapt, nu este sub controlul nostru. Primul scenariu ar fi un fel de, așa cum îi spun eu, Dutch disease, boală olandeză, adică toată lumea încearcă să se concentreze pe aceeași materie primă, după aceea avem o producție exagerată și aceasta duce la o degradare a mediului înconjurător Însă, în economiile mai mici, dacă sunt foarte mici, atunci cererea nu va face o mare diferență și atunci nu o să aibă un impact foarte mare asupra mediului. Deci trebuie să ne uităm în primul rând la dimensiunea macroeconomiei de care vorbim, trebuie să ne uităm la diversificarea și orientările economiei respective și nu putem să tragem o concluzie generală pentru toate situațiile. De exemplu, dacă ne uităm la China, vedem câte exemple avem în care se folosește, alimenta, se, se folosește argumentația de mediu pentru, de fapt, a bloca resurse limitate, în același timp, aceasta având consecințe pe alte domenii. Serviciile de valoare adăugată, cu, cu valoare adăugată, de exemplu, au dus în China la uh, mineritul, de exemplu, mineritul la nivel intern, la o creștere a cererii pentru produsele procesate, ceea ce însă nu a schimbat lucrurile prea mult, ci a dus mai degrabă la minerit uh, ilegal. Și pentru ca să încheiem uh, această prezentare, toate recomandările vor fi cu siguranță analizate toate punctele de vedere și noi am încercat să le uh, clasificăm în recomandări generale și uh, altele. Deci, în primul rând, e normal să vă avertizăm în ceea ce privește efectele negative ale taxelor de export uh, și la, um, la, despre avantajele interdicției lor și despre avantajele introducerilor. Și aș mai recomanda oricum o uh, introducere a unei cooperări tehnice mai bune, pentru că atâta timp cât un element este o sursă de, de venit, e nevoie de o alternativă, pentru că altfel riscul de cădere completă în gol este foarte mare. Mai avem o diferență între economiile mici și economiile medii sau mai mari în funcție de cum vom dori să abordăm problema diferitelor uh, situațiilor diferite în diferitele branșe, dar și dacă ne uităm la statutul diferitelor națiuni, la situația din Africa, în anumite țări unde flexibilitatea diferă de la o țară la alta și este necesară o flexibilitate mult mai mare într-o parte decât în alta. Cam atâta aș fi vrut să vă transmit și sunt, bineînțeles, disponibil pentru întrebări. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Schubert, pentru intervenția dumneavoastră, foarte interesantă. Aș vrea să dau colegul acum, uh, cuvântul acum colegilor deputați care vor să ia cuvântul. Vreau să-i doam, să dau cuvântul mai întâi domnului Litz. O să vorbesc în germană. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Am două întrebări concrete. Ați exemplificat foarte clar, în funcție de subtemele pe care le-ați prezentat, că provocarea cea mai mare pentru noi va fi să vedem ce facem cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului și cum le împletim, cum le abordăm dintr-o nouă perspectivă. Dumneavoastră ați spus că, indiferent dacă există taxe de export sau nu, va depinde situația de țări, dar cel mai important este dacă locurile de muncă se păstrează, dacă această valoare adăugată poate să fie păstrată indiferent de situație. Și ați mai spus uh, pe deasupra și că programele de dezvoltare trebuie să fie aliniate acolo unde avem uh, o prelucrare foarte mare a uh, materiilor prime țări în care există foarte multă uh, astfel de activitate. Și vreau să vă întreb dacă știți de instrumentul Aid for Trade, ajutor pentru uh, comerț, pentru colaborare în domeniul comercial, pentru că să se poată intra, de fapt, uh, de la început într-un parteneriat comercial. Știți uh, cumva cât de important este acest instrument pentru Uniunea Europeană? Ce părere aveți dumneavoastră? Și, în al doilea rând, avem, suntem pe cale acum să creăm o subcomisie care a fost stabilită pentru documentele Panama și acolo vom discuta, bineînțeles, despre evaziunea fiscală. Și vreau să vă întreb, din perspectiva dumneavoastră, ce rol joacă evaziunea fiscală? Puteți să ne spuneți câte ceva despre Panama Papers și să ne spuneți eventual și în ce măsură această situație joacă un rol important în toate aceste acorduri și în toate informațiile pe care noastră le-ați transmis, având în vedere noua politică de transparență în domeniul taxelor și a comerțului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președintele. Acum uh, vreau să dau cuvântul doamna Hobuș, doamnei Hobuș. Da, mulțumesc. Și eu voi vorbi tot în germană, așa că aveți deja căștile, e foarte bine. În prezentarea dumneavoastră ați spus că efectele pe termen lung nu pot fi cunoscute deja acum. Situația nu se cunoaște la momentul de față destul de bine pentru ca să putem face o analiză reală. Însă, dacă ne uităm la macroeconomii precum China, dumneavoastră ați dat un exemplu cu mineritul din China, Știm că deja ei uh, sunt considerați țara în curs de dezvoltare deja de mult timp și China mai degrabă a intrat într-o fază protecționistă cu economia sa și nu s-a deschis, de fapt, uh, decât uh, atunci când a fost competitivă. Vreau să vă întreb dacă, luând exemplul Chinei, nu am putea, sau exemplul altor țări care seamănă cu China, să spunem cam în ce direcție credeți că merg lucrurile. Aceasta este prima întrebare. Apoi, ați mai spus că și în orice caz o taxă la export este o manieră foarte simplă de a avea un venit și mi se pare că e un argument foarte valid. Pentru a putea construi o economie este nevoie de un venit și statele respective au nevoie foarte mare de taxele acestea ca venit. Dacă ne uităm apoi la acordurile de parteneriat pe care le avem, de unde pot veni aceste, aceste sume? Cum se pot ele înlocui? Altceva, uh, expunerea dumneavoastră ne-a arătat foarte bine că situațiile sunt foarte diferite și consecințele sunt foarte diferite, deși se folosește același instrument. Însă, noi suntem pe cale să semnăm acorduri de parteneriat sau avem deja unele cu mai multe state. Vorbim, de exemplu, despre EPA cu țările din Africa de Est, vorbim despre acord de parteneriat cu țările SADEC. Dar tocmai când mă uit exact la țările din Sud, văd că avem foarte multe state care au o situație foarte dificilă. Africa de Sud, de exemplu, față de alte state, are o economie mai puternică. Însă acum suntem pe cale să semnăm acorduri și cu țări în care sunt interzise taxele de export și deci folosim un instrument uh, într-un stat care va avea o consecință foarte diferită în statul respectiv. Deci vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această problemă de diferențe și vă mulțumesc încă o dată pentru expunerile foarte interesante. Da, mulțumesc, o să dau cuvântul uh, domnului Noizer întâi și după aceea mai vedem. Mulțumesc foarte mult, spune colegul, mulțumesc foarte mult pentru prezentare o prezentare care mi s-a părut foarte complexă și foarte teoretică. Eu cred că mi-aș fi dorit uh, puțin mai multe informații și uh, indicii uh, practice la noi în comisie, pentru că noi în comisia DEVE, așa cum a spus și colega noastră Hoibuch, la EPA-urile pe care le discutăm, e nevoie de mai mult concret. În principiu, cred că trebuie să constatăm că trebuie să facem tot posibilul pentru ca să evităm consecințele negative asupra țărilor în curs de dezvoltare, pentru că noi vrem ca dezvoltarea să fie o dezvoltare pozitivă în țările respective. Dumneavoastră ați pus uh, accentul foarte mult pe faptul că o colaborare tehnică sporită este de mare importanță, care ar însemna în același timp și un competiție, o concurență mai bine dezvoltată. Dacă ați putea să ne spuneți mai multe despre acest efect direct. Și apoi uh, ați mai um, numit o posibilitate și anume sistemele de hedging care ar putea să fie introduse. Întrebarea este dacă țările în curs de dezvoltare ar putea fi uh, capabile să uh, și gestioneze aceste sisteme de hedging. Un alt punct pe care vreau să-l subliniez, în ceea ce privește veniturile foarte multor țări, avem nevoie de o activitate guvernamentală mult mai competentă și eu zic că și aici trebuie să facem mai multe. Trebuie să ajutăm uh, guvernele să primească mai multe capacități, astfel încât să poată să gestioneze respectivele sisteme și să poate deci să se dezvolte singure după aceea mai bine și să își preia răspunderea pentru ceea ce le dorim. Vă mulțumesc, spune președintele, și acum voi da cuvântul doamnei Hautala. Mulțumesc foarte mult în engleză pentru prezentarea dumneavoastră, pentru studiu. Domnule Schubert, eu aveam o întrebare identică cu colegul meu Arne Litz în legătură cu măsurile de ajutor pentru comerț, pentru că eu chiar cred că putem să facem foarte multe pentru ca să ajutăm uh, țările în curs de dezvoltare să intre într-un lanț pozitiv de valoare adăugată transfrontalieră. Am văzut uh, cât de important uh, a fost ceea ce a făcut Centrul Internațional Comercial, care este legat foarte aproape de OMC. Aș vrea, tocmai ca și colegul meu Lid, să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre măsurile pe care ar trebui să le luăm pentru ca să se susțină țările în curs de dezvoltare și pentru ca să ajungă acestea pe piețele internaționale. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că o să dau cuvântul Comisiei. Dacă doriți să interveniți din partea Comisiei, vă rog. Domnul Remcoval. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru studiu, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. E vorba de un subiect foarte complex, pe bună dreptate, dar eu cred că dacă citim studiul, până la sfârșit, el chiar uh, face lumină asupra anumitor puncte încă neclare și ne ajută să mergem dincolo de discuțiile simpliste pe care le-am purtat până acum despre dacă da sau nu să avem taxe la export. În general, putem spune chiar că ne ajută să ne uităm mai mult pe termen lung și nu numai atât pe termen scurt. Și ne ajută, deci, să avem o privire de ansamblu mai bună aș vrea să citez din studiul domnului Schubert, care spune că studiul că taxele de la export pe termen lung s-ar putea să aibă și efecte negative asupra țărilor care le aplică pentru că reduc uh, impulsurile pentru uh, dezvoltare și cresc prețurile. Ceea ce trebuie să spunem câteodată este că e vorba de un instrument de politici uh, Uh, este vorba de un, o marjă de manevră care trebuie să fie legată strâns de dezvoltare și că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Și aici aș fi vrut să spun ceva despre acordurile de parteneriat economic, pentru că ele nu au o abordare simplistă față de taxele de export, ele iau la cunoștință faptul că acesta există și partenerii uh, doreau, uh, partenerii noștri doreau să le lase, să le lase în vigoare aceste taxe și să nu le împiedice și să creeze unele care să devieze din cele existente prin uh, un principiu de patronare al acestor uh, taxe, dar care să respecte criterii transparente pe care să le negociem cu partenerii noștri. Deci, cu această scurtă contribuție la dezbatere vreau de fapt doar să vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, mai făcut lumină pe subiectul acesta, care e extrem de important în cadrul acordurilor de parteneriat pe care le uh, pregătim noi. Mulțumesc! Comision, je aux questions des collègues députés. Domnule Schubert, puteți răspunde la întrebările colegilor? Mulțumesc, uh, mult. Dați-mi voie să fac ceva foarte științific și să încep cu o întrebare. Mai degrabă decât să vă dau un răspuns direct la întrebările pe care mi le-ați adresat. Ele sunt foarte importante și ele indică ceva. Și anume, în procesul uh, dezvoltării, în procesul comercial, în relațiile dumneavoastră cu aceste state – vă doriți ca ele să se dezvolte la următorul nivel de procesare, adică dacă produc un anume material și îl livrează în europeană. Și acest material este absolut esențial pentru un anume proces care e uh, unul de care se ocupă în mod specializat industria europeană, poate uh, cea high-tech, să spunem. Oare chiar vă doriți o altă țară, un partener comercial, să dezvolte cu forță de muncă mult mai ieftină abilitatea de a face ea însăși toată procesarea, mutând această latură afacerii din Europa în această țară? Aceasta este o întrebare cinstită pe care trebuie să vă adresați. Nu este o întrebare plăcută, nu e o întrebare înălțătoare din perspectivă morală, însă trebuie să vă întrebați exact dacă asta vă doriți. Pentru că poate un program de dezvoltare încunat uh, de succes va duce la situația în care industria de aici se va îndrepta uh, mai aproape de uh, locuri unde sunt produse materiile prime. E o realitate care trebuie să-i faceți față. Dacă ne gândim la industria macrocipurilor, este o, un exemplu clasic. Ea are sectoare în Statele uh, Unite, centre în Statele Unite și în uh, Europa. Apoi uh, s-a mutat în Asia. S-a transferat și cunoașterea înspre Asia prin urmare, industria a devenit uh, mai ieftină, totul a devenit mai ușor de produs, uh, industria a părăsit și ea, prin urmare, Statele Unite ajungând în Asia. 20 de ani mai târziu, industria începe să revină în moduri diferite în Statele Unite și în Europa. Așadar, mai întâi trebuie să vă dați seama ce anume vă doriți și care sunt implicațiile succesului. Cel puțin în această zonă. Apoi, știu uh, câte ceva în legătură cu ajutorul pentru comerț? Da, este o inițiativă bună, sigur. Însă, dacă vorbim despre condiționalitatea pe care o puneți în aplicare, în ceea ce privește alocarea de ajutor suplimentar uh, statelor cu care aveți uh, parteneriate comerciale, ei bine, din păcate, realitatea în anumite cazuri ne demonstrează că lucrurile nu funcționează și pot să revin mai târziu la uh, Panama Papers și la chestiuni uh, similare pentru că sunt uh, întrebări care se leagă de uh, veniturile guvernelor și așa mai departe. Să s-a spus că uh, China ar putea fi dată ca exemplu. Sigur că da. Ea poate da multe exemple, însă dacă vorbim de China, am putea vorbi în același context și de India ca și exemplu. Problema însă e că acestea sunt economii foarte, foarte mari. Da, sunt economii în curs de dezvoltare, dar sunt foarte, foarte mari, sunt bogate în resurse, uh, bogate în uh, forță de muncă, în resurse umane. Deci sunt uh, capabile să uh, pună la un loc capital și forță de muncă pe scară largă, asta în cazul în care se organizează. Același lucru nu este valabil pentru statele în curs de dezvoltare, statele ecuatoriale și așa mai departe. Sunt tot felul de condiții care afectează practic aceste state. Dimensiunea, deci, contează în aceste cazuri. Atunci când vorbim despre eficiența anumitor măsuri. Cu siguranță însă China poate fi folosită ca exemplu în multe cazuri. Putem da exemple care se întind pe mai multe decenii. Apoi uh, uh, India, uh, care a reținut industria ca și cale de dezvoltare. Au existat evoluții, însă au ajuns la un plafon care nu a mai fost depășit n-au reușit să facă asta fără să se deschidă spre exterior. În cazul cooperării tehnice care să ducă la concurență, ce înseamnă asta? E bine, există foarte multe dovezi strânse de-a lungul anilor în care s-au desfășurat uh, uh, proiecte finanțate de diversi donatori în care um, au existat anumite rețele de IMM-uri, de exemplu în domeniul uh, industriei textile, uh, în Jamaica sau alte state, care au avut efecte pozitive. Ceea ce se întâmplă e că există uh, astfel de acorduri tehnice, se uh, înființează instituții care uh, permit crearea de parteneriate uh, între operatori pe scară largă și uh, contractanți. E o chestiune esențială pentru economiile în curs de dezvoltare. Uh, fondurile de speculative Sistemele de hedging funcționează, însă este exact uh, uh, domeniul, unde care, uh, domeniul în care Uniunea Europeană poate să aibă un cuvânt de spus. Acum revenim la Panama Papers. Ele ne arată nivelul sumelor ascunse peste tot în lume. El reprezintă un exemplu a unui caz în care banii au fost furați. Uh, de multe ori ei au fost furați din taxele la export, uh, printre altele. Aceasta este o problemă. nu ni se vor arăta niciodată prin astfel de dezvăluiri banii câștigați uh, cinstit, că vorbim despre uh, contracte care au plecat din uh, Nigeria sau că s-au furat uh, bani din taxe de, la export sau din alte tipuri de uh, venituri fiscale sau din contrabandă. Dacă e să săpăm aici, clar vom ajunge la un nivel surprinzător Uh, al uh, corupției cu rădăcini care ajung foarte departe în diverse domenii. Mulțumesc și pentru a încheia aș dori să mulțumim invitatul nostru, domnul Schubert, pentru că a venit aici, în cadrul comisiei noastre și ne-a oferit toate aceste informații. Vă mulțumim, mulțumim și colegilor care au luat cuvântul pentru a îmbogăți această dezbatere. Vă mulțumim! Haideți să trecem la următorul uh, punct de pe ordinea zi, punctul 8, și anume acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre pe de-o parte și statele părți la AP din SADC pe de altă parte. Raportul nostru pentru aviz este Pedro Silva Pereira. Trecem la analizarea proiectului de aviz pentru uh, Comisia INTA în încheierea acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și șase din uh, cele 15 uh, state parte ale comunității de dezvoltare ale Africii Australe. Este vorba despre Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia, Swaziland și Africa de Sud adică grupul ACP al SADC. Vorbim despre un obiectiv de dezvoltare economică și regională pe care se bazează acest acord, care a fost semnat uh, în Botswana uh, vinerea trecută. Acum Parlamentul European trebuie să se pronunțe în legătură cu uh, acest uh, acord. Raportorul nostru pentru aviz, cum spuneam, este colegul nostru, domnul Pedro Silva Pereira. Vă dau cuvântul, stimate coleg. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, clar, aceasta este ultima etapă a activității comisiei noastre în legătură cu proiectul de aviz cu privire la acordul de parteneriat, pe parteneriat economic între Uniunea Europeană și cele șase state uh, din SADC. După cum spuneați, aceste state sunt uh, Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia, Swaziland și Africa de Sud. Pe 23 mai am avut uh, o primă dezbatere în legătură cu acest uh, subiect. Firește, Comisia pentru Comerț Internațional este comisia responsabilă pe fond. După cum ați uh, spus, uh, acest acord a fost semnat pe 10 iunie. Deci acum vreo două săptămâni. Negocierile însă s-au încheiat uh, acum doi ani, în iulie 2014. Deci, doi ani pare o perioadă lungă. Comisia Europeană a stabilit ca dată uh, finală 1 octombrie, dată până la care ratificarea trebuie să fie încheiată. Această dată a fost uh, păstrată. Și dacă termenul nu este îndeplinit, uh, se va pierde accesul acestor state la piața europeană. Și asta în conformitate cu regulile OMC. Acordul nu vizează decât comerțul cu bunuri. Este un acord reciproc, prin urmare se aliniază regulilor OMC. De asemenea, este uh, un acord asimetric și etapizat prin natura sa. Deci uh, este vorba de un sistem de acces uh, la piață pentru statele parteneriatului care nu se bucură de statutul preferințelor comerciale unilaterale. Prin urmare, aceste state vor avea un acces gradual la piața europeană în conformitate cu regulile OMT. Deci, uh, Parlamentul acum trebuie să își uh, dea consimțământul sau să nu-și dea consimțământul în legătură cu acest acord. Acordul, firește, a fost uh, negociat și Chiar săptămâna trecută în Namibia a avut loc uh, o întâlnire interparlamentară între Uniunea Europeană și aceste state, la care statele africane care au fost uh, invitate și-au reafirmat uh, angajamentul politic pentru ca acest acord să poată intra în vigoare de îndată ce procesul de ratificare se va fi încheiat, ori ei speră că asta se va întâmpla foarte curând. Atunci când am adus pentru prima dată în discuție aceste uh, chestiuni, am subliniat că, tocmai pentru că vorbim despre un acord asimetric, el ar permite uh, statelor africane să-și uh, protejeze sectoarele sensibile de concurența europeană. Am menționat diverse garanții foarte importante, cinci la număr, cinci esențiale, uh, care includ și posibilitatea de a avea protecție agricolă automată pentru protejarea uh, piețelor agricole și apoi alte garanții legate de securitatea alimentară și uh, protecția industriei. Dați-mi voie să mai subliniez și faptul că acest uh, acord solicită și eliminarea subvențiilor la export pentru produsele agricole. Adică e ceva ce statele SADC și-au dorit. Aici se includ și uh, regulile cu privire la origine, care uh, sunt mai flexibile și care, în condiții excepționale, pot permite uh, ridicarea taxelor la export. Cum am uh, discutat și la punctul anterior de pe ordinea de zi, totul trebuie să se uh, petreacă în conformitate cu regulile internaționale care guvernează comerțul. Vorbim despre comerț și dezvoltare uh, durabilă cu garanții care vizează mediul și legislația muncii. De asemenea, solicităm să existe un proces de consultare pentru chestiunile care țin de dezvoltare durabilă. Există și un capitol pentru cooperare pentru dezvoltare. De asemenea, aș dori să subliniez două aspecte și acestea vor fi ultimele mele comentarii. Mai întâi, este foarte important să ne asigurăm că există o monitorizare eficientă în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui uh, acord. Această monitorizare a punerii în aplicare trebuie să presupună implicarea societății civile pe de-o parte, uh, Uh, și implicarea unor resurse financiare pe de altă parte, pentru ca statele din Africa care sunt partenere la acord să poată să uh, îl pună în aplicare, astfel uh, reușind să suporte costurile adaptării pe care orice tranziție economică precum aceasta le presupune. De asemenea, cred că e păcat că nu există o, prote- o clauză autonomă de protecție a drepturilor omului în acord. Este vorba de o discuție pe care am purtat-o deja de mai multe ori. E ceva ce s-a regăsit în acordul de la Cotonou și e important să se creeze o legătură cu cadrul uh, de protecție a drepturilor uh, omului. Și asta dincolo de expirarea acordului de la Cotonou, ce se va petrece în 2020. Pe lângă toate aceste aspecte, domnul președinte, cred că este important uh, ca Comisia să informeze Comisia noastră în legătură cu momentul la care cred că um, se vor publica rezultatele finale ale studiului de impact uh, care vizează acest uh, acord. Există un studiu preliminar din partea Institutului uh, Internațional de Cercetare în domeniul alimentar, care spune că acordul va avea un impact limitat, dar pozitiv. Ar fi interesant să vedem ce crede Comisia despre asta. Însă, cea mai importantă chestiune și aici uh, închei, domnule președinte, vizează perioada de ratificare. și asta de către statele uh, ACP. Din, de la momentul semnării acordului pe 10 uh, iunie, procesul de ratificare trebuie încheiat până la data de 1 uh, octombrie, adică avem uh, uh, doar puțin peste 3 luni, deci nu o perioadă îndelungată la dispoziție. Sunt conștient de faptul că aceste acorduri au fost dezbătute mult timp, însă acest proces trebuie să înceapă imediat dacă e să îl încheiem până la 1 octombrie. Așadar, chiar ar trebui să ne asigurăm uh, că procesul uh, democratic nu este presat de timp, așa cum s-ar putea întâmpla aici. Am întrebat Comisia și anterior dacă consideră că ar fi posibil să analizeze din nou uh, acest uh, termen limită de 1 uh, octombrie, pentru că OMC-ul își dorește o perioadă rezonabilă pentru ratificare, dar eu nu cred că trei luni pot fi considerate o perioadă rezonabilă. Deci, până la urmă, ține de noi, de comisia noastră, domnul președinte, să ne exprimăm opiniile, iar opinia mea ar fi că Comisia pentru Comerț Internațional, cea responsabilă pe fond, ar trebui să recomande uh, plenarei să aprobăm acest uh, acord fără să uite să sublinieze importanța chestiunilor care țin de monitorizarea clauzelor uh, ce țin de drepturile omului și a chestiunilor care țin de perioada de ratificare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, stimate coleg dau uh, cuvântul uh, raportelor din umbră, dacă doresc să intervină. Prin urmare, primul vorbitor va fi doamna Hoibuch. C'est laquelle C'est celui-là. Ah, d'accord. Donc c'est lui avant C'est lui avant. D'accord. <laughs> Pardon, excusez-moi. Euh, Madame euh, Bush, je vais passer la parole au collègue. Doamna Hoibuch, îmi cer scuze, dar mai întâi trebuie să-i dau colegului, cuvântul colegului Sarahdil. Adam. Alice. Nu. De fapt, lui Adam. Aveți cuvânt. Dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest raport, vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Pereira. Trebuie să recunoaștem că domnul Pereira a făcut treabă bună. Dacă ne uităm la cum a arătat până acum colaborarea între Uniunea Europeană pe de-o parte și uh, statele din SADC pe de altă parte și dacă ne uităm la ceea ce ar trebui să fie pe viitor, atunci ne dăm seama, fără drepte tăgadă, că trebuie să avem un aviz pozitiv în ceea ce privește încheierea acestui acord. Nu doar uh, comisia noastră, ci Parlamentul pe ansamblu ar trebui să transmită un mesaj pozitiv Consiliului pe tema acestei, acestui acord. Spun asta în calitatea mea de membru al Comisiei DEVE, dar și în calitate de uh, membru a uh, Comisiei INTA. Uh, discutăm despre dezvoltare, despre integrare. Ei bine, acest acord ne-ar permite într-adevăr să sprijinim dezvoltarea și integrarea în uh, rețelele comerciale a acestor state. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să uităm faptul că ne dorim noi, Uniunea Europeană, să sprijinim statele mai puțin dezvoltate. Și iată, avem uh, o serie de obiective înalte. Ne dorim o dezvoltare do- durabilă în întreaga lume și sunt absolut convins că acest acord va aduce cu sine această dezvoltare durabilă și va aduce de asemenea beneficii și pentru Uniunea Europeană. Pe ansamblu îmi dau seama că foarte puțini oameni mai cred că lumea poate fi uh, împărțită în state bogate și state sărace. Această dihotomie nu mai poate fi uh, păstrată în picioare, deci trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a promova globalizarea uh, cea bună între ghilimele. Și consider că acest acord promovează tocmai acest sau ajută la atingerea acestui obiectiv. În ceea ce privește acordul acesta, ne dăm seama că punerea sa în aplicare durează, va dura ceva vreme. După aceea mai avem și problema drepturilor omului în aceste, în aceste state. Știm prea bine că uh, în momentul în care negociem cu aceste state, nu trebuie să ne gândim doar la aspectele comerciale, ci trebuie să promovăm uh, drepturile omului așa cum le înțelegem noi aici în uh, Uniunea Europeană. Deci, cred că trebuie să fim cât mai uh, reactivi cu putință pentru a ne asigura că aceste drepturi sunt respectate, pornind, bineînțeles, de la acordul de la Cotonou. Și dacă acordul de la Cotonou, acordul de la Cotonou nu va mai fi valabil și asta se va întâmpla la un moment dat, trebuie să ne asigurăm că astfel de clauze privind drepturile omului vor continua să rămână în vigoare. Important este ca acest acord să nu fie pus așa repede, repede în vigoare, în aplicare, Ah, e important să avem sisteme de monitorizare. Nu ne putem ah, mulțumi cu semnătura unui, ah, pe un document, ci trebuie să ne asigurăm că acest document aduce beneficii pentru toate părțile. Sper că asta se va întâmpla. Mulțumesc! Îi dau cuvântul colegului Deva. Stimați colegi, vă mulțumesc. Vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit. mulți, uh, de mulți ani de zile. Avem un parteneriat cu statele ACP și de vreo 15 ani de zile uh, monitorizez ajutorul pe care îl oferim acestor state prin uh, intermediul Fondului European de Dezvoltare. Mi-am dat seama pe parcursul acestor ani că Statele care n-au avut o legătură strânsă cu Uniunea Europeană, mă refer, spre exemplu, la statele ASEAN, Bine, există acum acordul de liber schimb cu aceste state, dar în trecut uh, colaborarea cu Uniunea Europeană nu a existat, uh, iar aceste state au reușit să se dezvolte foarte, foarte repede. China, iată, o economie slabă cu ceva timp uh, în urmă s-a transformat uh, în două decenii într-una dintre cele mai mari economii la nivel mondial. Deci, tocmai acele state care nu s-au bucurat de sprijinul Uniunii Europene au prosperat. În același timp însă, statele care de ani și ani de zile sunt într-un strâns parteneriat cu Uniunea Europeană nu par să se dezvolte. Sărăcia în aceste state uh, atinge în continuare cote înalte, dezvoltarea este practic inexistentă și le tot spunem acestor state ce să facă. Le-am spus să încheie acordurile acestea de parteneriat economic. Le cerem uh, statelor acestora uh, partener uh, să implementeze aceleași măsuri ca și cele implementate în cadrul Uniunii Europene. Le cerem să, să creeze uniuni vamale, să facă liber schimb, chiar le sugerăm sau am putea să le sugerăm la un moment dat să permită libera circulație. Mulți dintre reprezentanții acestor state mi-au spus că în momentul în care impunem aceste acorduri de liber schimb, le impunem aceste acorduri de liber schimb și le spunem că trebuie să um, facă comerț cu, cu statele vecine, își pierd, aceste state își pierd până la urmă veniturile rezultate din uh, taxele la export. Și asta înseamnă o mare pierdere pentru bugetele lor. Și uh, mi se pare că noi nu încercăm să um, acoperim acest uh, deficit. Le spunem permanent, uh, nu vă faceți griji, veți avea parte de creștere economică. Mi s-a spus din nou și din nou că statele acestea, uh, neavând uh, veniturile din export, nu mai pot să își plătească, spre exemplu, funcționarii publici. Nu știu dacă domnul Pereira sau cineva de la com, uh, Comisia ar putea da o soluție la această problemă. Vă mulțumesc, stimate coleg. Urmează acum doamna Hoibuch. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest aviz. Sunt uh, uh, de diferitele critici care au fost integrate în acest aviz. Uh, se vorbește, spre exemplu, despre calendarul liberalizării, se vorbește de asemenea despre pierderea veniturilor din export, din taxele la export, se vorbește despre societatea civilă care n-a fost implicată în discuție, se vorbește despre parlamentele care n-au fost implicate în discuție, uh, vorbim, se vorbește de asemenea despre lipsa unei clauze cu privire la drepturile omului, toate acestea sunt incluse în aviz, sunt foarte încântată de lucrul acesta, dar cu toate acestea uh, rămân uh, plin plină de dubii în ceea ce privește acest uh, acord. Uniunea Europeană sau Comisia uh, ONU uh, care se ocupă până la urmă de studierea evoluțiilor statelor din Africa, a ajuns la concluzia că comerțul acestor state cu Uniunea Europeană este în detrimentul lor. De fapt, aceste acorduri sunt în detrimentul lor. De asemenea, uh, Comitetul, Comisia pentru uh, Comisia Economică a ONU uh, ne spune că mai întâi de toate trebuie să se dezvolte economiile statelor africane și abia mai, acord, mai apoi ar trebui încheiate aceste acorduri de aceste acorduri cu Uniunea Europeană. Eu nu cred neapărat că aceste acorduri generează o dezvoltare economică a statelor cu care le încheiem. În special în cazul statelor din uh, SATEC, trebuie să ținem cont de diferențele existente între state. Uh, Africa de Sud are o economie puternică, domină economic zona, și tare mă tem că această dominare din punct de vedere uh, ec- economic ar putea genera efecte absolut uh, dezastroase în cazul în care le cerem uh, statelor din SADEC să liberalizeze comerțul, unele între ele. Am ascultat o prezentare legată de eliminarea taxelor uh, la export. Și săptămâna trecută, la o ședință cu statele ACP, un reprezentant al unuia dintre aceste state a spus că trebuie să avem grijă să nu ne dezvoltăm permanent uh, pentru a rămâne pentru totdeauna state în curs de dezvoltare. Deci se pune întrebarea ce ne dorim de fapt. Dorim ca aceste state să nu mai fie uh, Uh, doar exportatori de materii prime, ne dorim uh, ca aceste state să producă acele bunuri pe care noi acum le producem și, bineînțeles, să punem întrebarea de asemenea dacă ne dorim prin aceste acorduri uh, Uh, să păstrăm statutul de, de producător de materii prime pentru aceste state sau vrem să le transformăm în mari producători de bunuri finite. Deci, iată, această prezentare și discuția de săptămâna trecută uh, m-a făcut să-mi dau seama că aceasta este într-adevăr o problemă și tare mă tem că acest acord uh, de parteneriat nu este soluția cea bună. Mulțumim, stimată colegă. Dau acum cuvântul uh, doamnei Galina din partea Comisiei. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Hans Stiles de la DGDF mă însoțește astăzi uh, și domnia sa s-a ocupat mult de acest acord cu statele din SATEC. Vreau să-i mulțumesc mult raportorului. Am, am citit avizul cu mare plăcere. Ați prezentat într-o manieră obiectivă acordul. Ați oferit până la urmă detaliile concrete ale acordului și deci mi-a făcut mare plăcere să, să citesc raportul dumneavoastră. De asemenea, dezbaterea mi s-a părut foarte interesantă. Uh, Bineînțeles, că în momentul de față am înțeles deja care ar fi obiecțiile dumneavoastră. Dar a fost important să, că ele au fost reiterate astăzi. Voi uh, începe cu întrebările. Haideți să voi încerca să le tratez pe rând. Dacă uit ceva, amintiți-mi. În ceea ce privește clauza de neexecutare, la ce se referă aceasta? Se referă în mod cât se poate declar la uh, Uh, drepturile omului. Avem un acord cadru de la Cotonou care conține toate normele și dispozițiile uh, posibile și imposibile uh, și acest acord până la urmă se aplică tuturor acordurilor de parteneriat. Am spus cât se poate declar că deși acordul de la Cotonou va, va expira la un moment dat, uh, deci chiar dacă asta se va întâmpla, ne vom asigura că aceste clauze incluse în acordul de la Cotonou vor fi respectate în continuare prin intermediul acordurilor de parteneriat economic. Deci asta să fie cât se poate de clar. Un alt subiect care a fost pus în discuție a fost calendarul. S-a spus că ar fi prea scurt, ba că ar fi prea lung. Ei, vreau să vă liniștesc. Trei dintre statele din, aceste, din această regiune doresc o ratificare cât mai curând cu putință. Chiar înainte de semnătură, ele uh, s-au adresat parlamentelor naționale. S-au făcut, s-au organizat discuții, uh, așa ca, ca și uh, în rândul instituțiilor europene, cu luni înainte de semnarea acestui acord. Deci nu cred că vor exista probleme. De asemenea, uh, Uh, am uh, analizat și am uh, formulat cu mare, mare atenție toate dispozițiile incluse în acest acord. De aceea durata aceasta de 2 ani sau trecerea a 2 ani de la momentul negocierilor, finalizării negocierilor și până la semnătură. În acești doi ani am puricat până la urmă textul astfel încât să nu existe niciun fel de problemă de ratificare. După aceea, veniturile din taxele vamale. Da, bună întrebare. Cât? Este vorba despre uh, pierderea a 0,51% din venituri deci nici măcar 1%. Avem această evaluare, o evaluare pe care o vom face publică pe site-ul nostru. Uh, raportorul, cred că a solicitat lucrul acesta. Am terminat cu deliberările pe plan intern și acest raport al nostru va fi publicat pe site. Până și uh, pierderile fiscale vor fi neglijabile. Există vreo problemă? Domnul Deva. Eh, <laughs> îmi cer scuze, pur și simplu începusem să nu vă mai înțeleg. Ați spus 1%, dar care este procentul din venitul eh, la bugetul de stat? Va fi chiar mai eh, mic procentul. Pentru că dacă doar pentru taxele la export se pierde 0,51%, vă dați seama că dacă ne raportăm la bugetul uh, per ansamblu, procentul va fi chiar mai mic. Nu avem de-a face cu o, o zonă a lumii foarte protejată. Este vorba despre state aici uh, care n-au folosit neapărat taxele pentru a-și uh, stimula economia. S-a folosit calea reformelor. Oricum, această problemă nu este neapărat uh, regăsită aici la, în cazul acordului cu statele din uh, SADC. Uh, deci v-am spus, eu consider că, până la urmă, problema nu este prea mare, dar, oricum, uh, statele din SADC sunt foarte solidare, pentru că, de fapt, uh, vă referiți uh, la statul cel mai vulnerabil din această regiune, și anume Lesoto. dar sunt sigur, sigură că Lesoto va fi ajutată de celelalte state. Trec acum la societatea civilă. Cea mai importantă problemă s-a spus că n-ar exista structuri. Dar articolul 4 din acord se spune cât se, uh, spune cât se poate declar că se vor crea structuri consultative pe baza proceselor uh, consultative ale statelor. Asta, uh, uh bine, formularea e puțin cam complexă, am spus uh, sau am folosit-o doar pentru că uh, am vrut să le dăm de înțeles partenerilor noștri că nu vrem să le impunem neapărat sistemul nostru. Dar vă asigur că monitorizarea prin intermediul societății civile va exista și suntem conștienți de importanța monitorizării. Trebuie să vedem dacă aceste acorduri dau într-adevăr rezultatele pe care ni le-am dorit. Deci, din punctul nostru de vedere, uh, suntem foarte, foarte angajați să stimulăm uh, implicarea uh, societății civile în aceste acorduri. Cu siguranță nu va fi simplu, nu e o problemă doar de bani, e vorba și de alegerea societății civile reale, dar în același timp ne dăm seama că implicarea societății civile este necesară pentru a avea monitorizarea de care clar avem nevoie. După aceea, în ceea ce privește dominanța economică a Africii de Sud, dați-mi voie să vă spun că aceste state au uh, analizat îndelung ofertele pe care le-au primit. Statele uh, acestea au uh, um, analizat uh, cu atenție uh, fiecare din uh, uh, părțile acordului și s-au asigurat că protejează ceea ce trebuie să protejeze. Uh, bineînțeles, aceste state își doresc să uh, creeze plus valoare. E drept că în momentul de față Africa de Sud domină regiunea, dar Africa de Sud este până la urmă locomotiva uh, regiunii acesteia. La întâlnirea pe care am avut-o cu responsabilii acestor state, au spus cât se poate declar că nu le pasă unde anume sunt uh, produse uh, Uh, produsele finite, atâta timp cât pot participa la această creere de valoare adăugată. Deci regulile de, uh, privind originea au fost deosebit uh, de importante pentru aceste state. E nevoie de astfel de dispoziții care să permită nu doar cumularea uh, Uh, între diferitele state din zonă, ci uh, ar permite până la urmă cumularea și cu alte acorduri de parteneriat economic. Astfel, statele până la urmă consideră că din uh, SADC consideră că se vor putea distanța de statutul de producătoare exclusiv de materii prime. A fost o interze- intersecție foarte interesantă. E entuziasmul pentru acest acord. Îmi place tare mult. Vreau doar să mai spun că sunt recunoscătoare raportorului care spunea că trebuie să, abord, să aprobăm acest acord. Sunt de acord cu el. De ce? pentru că avem aici o istorie îndelungată de colaborare între noi și statele din Africa. Și printre aceste state se numără și Africa de Sud, cu, cu care avem o relație specială. Ne dorim ca povestea aceasta să se încheie într-o manieră fericită. Alături de colegii mei sunt uh, încântată de susținerea dumneavoastră și mi-aș dori, într-adevăr, susținerea finală a, acestei, uh, a acestui acord. Nu știu dacă colegul meu mai are ceva de spus. Dar, domnule președinte, uh, da, sunt de acord că e nevoie de sprijin, nu doar pentru acest uh, APE, ci pentru toate. Uh, mulțumesc. As you know, um, we have a plan in... După cum știți, avem un plan pentru a schimba sectorul privat implicat în Africa și ne uităm la 70 de miliarde de euro uh, investiții în Africa prin sectorul privat uh, pentru ca să uh, putem să transformăm 4,8 miliarde în 60 de miliarde prin efecte de pârghie. Și întrebarea este ce o să facă acele fonduri dacă avem numai materii prime și le transmitem în Europa, le exportăm, așa cum am făcut-o până acum de 150 de ani și uh, încercăm să creăm o valoare adăugată aici, către Marea Britanie, Germania, atunci aceste investiții pe care le facem pentru un parteneriat comun cu sectorul privat, la ce vor servi? Pentru că toate cărnurile, toate uh, legumele, fructele, toate pe care le exportăm fără să fie procesate, cred că am văzut că foarte multă lume spune că toată carnea noastră este neprocesată, este ex- exportată, de fel fructele, la fel cu legumele. Întrebarea e dacă fondurile pe care le avem, aceste 70 de miliarde, le vom folosi pentru a face factori de uh, uzine de conservare sau uh, de procesare pentru aceste alimente, pentru a da o valoare adăugată economiei uh, africane investind acolo, pentru că altfel ne îndreptăm către un crash încercăm să facem comerț numai cu materii prime, dar nu cred că aceasta va fi suficient. Da, Vin de la DigiDevco. Cu siguranță nu putem să uh, analizăm încă foarte clar care vor fi consecințele comunicatului Comisiei este foarte clar că o parte mare a fondurilor care au fost uh, injectate în uh, sectorul privat s-au referit exact la activitățile de care vorbeați dumneavoastră, dar nu sunt numai bani pentru sectorul privat, ci e vorba și de un mix uh, între proiecte de infrastructură, împletire între um, infrastructuri și activități private. Deci e vorba de un pachet întreg și cred că ar trebui să așteptăm uh, pentru ca să vină o propunere concretă de la Comisie, care s-a angajat la rândul ei să uh, prezinte această soluție în trei luni, dacă nu mă înșel. E vorba de mobilizarea sectorului privat în Europa pentru ca acesta să contribuie în conformitate cu agendele pe care le-am prevăzut pentru dezvoltare și nu e vorba numai de sectorul privat aici, ci e vorba și de investițiile și de împrumuturile din uh, sectorul public. Dar mai întâi, bineînțeles, trebuie să așteptăm propunerea. Dacă îmi permiteți, Fiind dat că eu uh, mă, sunt foarte aproape de țările acestea despre care vorbim, trebuie să vă spun că am început deja să discutăm ceea ce numim noi strategiile de implementare EPA. E clar că Botswana, de exemplu, are un potențial foarte mare în industria agroalimentară, având în vedere uh, aspectele legate de SPS, uh, care au legătură însă de multe ori și cu proiecte de infrastructură cum avem acolo, de exemplu, uh, foarte mulți uh, bizoni care sunt în jurul uh, turmelor de, de vaci, sigur că e nevoie și de infrastructură pentru a putea prezerva aceste bunuri, aceste valori. Nu vrem neapărat ca unele state membre să se îngrijoreze, dar noi am vrea, de exemplu, ca uh, Uh, fructele să fie conservate chiar acolo, pentru că au zahărul, au toată infrastructura necesară, adică tot know-how-ul, deci e nevoie doar de o schimbare de paradigmă în momentul de față la țările cu care ne, uh, de care discutăm uh, în cadrul EPA. Ei nu au nevoie de ajutor acesta numai pentru anumit tip de producție, ci tocmai pentru unul extrem de precis, ceea ce este foarte bine. S-a făcut aluzie la diferita, din, diferența dintre aspirațiile uh, Asiei și cum au fost ele îndeplinite și aspirațiile Africii și felul în care ei nu au avut o șansă reală în toate aceste decenii. E nevoie deci de această schimbare de paradigmă și vreau să vă spun foarte clar, așa cum uh, s-a spus și înainte, că dacă vin chinezii, uh, ei trebuie să investească suficient, pentru că loc este destul uh, pentru ca să putem găsi o soluție. E nevoie de o infrastructură nu foarte mare pentru a putea să garantăm totuși uh, pentru toată lumea tot ceea ce este necesar. E important să folosim avantajele pe care le avem în țările acestea, fie că e vorba uh, de generozitate, de exemplu, în uh, ceea ce privește forța muncii sau prezența unor materii prime foarte de valoare care pot fi folosite foarte bine. Deci, vă rog, dacă sunteți interesați, am putea să continuăm o conversație foarte detaliată pe tema aceasta, pentru că avem strategii de implementare deja suficiente. Mulțumesc! Spune președintele, aș vrea să dau cuvântul acum uh, raportorului pentru ca să încheiem dezbaterea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru contribuțiile tuturor colegilor. Mulțumesc foarte mult și pentru răspunsurile venite din partea Comisiei Europene. E foarte important pentru Parlament să vedem uh, cum se implică Comisia Europeană într-o monitorizare foarte cugetată a procesului și cum ne ajută și cu tranziția economiilor din partea țărilor CADC în domeniul SADC, în domeniul dezvoltării, dar și uh, cum se ține cont de aspectele de drepturile omului. S-a menționat și faptul că dacă nu există o problemă legală, juridică aici, atunci uh, este foarte păcat, de altfel, și altfel acordul expiră fără nicio fel de altă posibilitate de a-l, re, de a restabili. S-a vorbit despre chestiuni foarte interesante. Domnul Deva a menționat câteva puncte pertinente. Eu nu aș spune că acele țări care nu au o relație comercială cu Europa rezolvă problemele mai bine și ceilalți uh, nu stau atât de bine în ceea ce privește dezvoltarea sau uh, sărăcia. Eu uh, nu văd o legătură de cauzalitate aici. Eu aș spune și că China, de exemplu, care a fost menționată, a evoluat foarte mult după ce a aderat la OMC și după ce s-a integrat mai bine pe piața economiilor globale. Uh, Aș vrea să amintesc însă tuturor colegilor că aceste APE-uri sau EPA-uri nu sunt neapărat o alegere. Sigur că ele sunt acorduri și acordurile sunt întotdeauna o alegere politică. Însă aici vorbim despre regulile OMC care se aplică și dacă avem o dorință și o voință politică clară din partea țărilor SADC sau ACP de a semna aceste acorduri și de a le semna repede, atunci aceasta se întâmplă pentru că ei știu că au o problemă foarte mare cu regulile OMC. Așadar, aceste acorduri alternative nu pot să se aplice întotdeauna pentru că nu toți au statutul de uh, țară foarte puțin dezvoltată. Deci alegerea pe care o avem aici nu se pune între, se face între liberalizare și protecționism, pentru că acordurile au o natură asimetrică și ne arată că de fapt nu suntem pe cale să discutăm despre liberalizare. Sigur că am putea să discutăm dacă perioada de tranziție este suficientă, ținând cont de situația acestor țări, dar uh, iată de ce procesul de monitorizare e foarte important și clauzele de salvgarantare pe care o să le introducem o să fie esențiale în acest sens. Permiteți-mi, vă rog, să mai fac un comentariu final. Să vă spun că înțeleg argumentul pe care l-ați dat dumneavoastră că partea juridică a durat foarte mult, toată lumea a încercat să-și ia toate precauțiile, dar acum am intrat într-o nouă fază a acestui proces și această fază nu are legătură neapărat cu guvernele, ci are legătură mai degrabă cu parlamentele. Parlamentele au cerut să ratifice acordurile și dacă vrem o structură de proceduri democratice și în țările africane, atunci ar trebui să fim mai puțin stricți în legătură cu calendarul. Eu cred că ne-ar ajuta să avem o dezbatere deschisă, democratică în țările africane despre ratificare în parlamente. Oricum o fi, cred că acordul este un punct pozitiv pentru toate partidele, părțile ce scuze, implicate și eu recomand deci adoptarea lui. Închei spunând ceva în portugheză, dacă îmi permiteți, pentru că în portugheză Trebuie spus, de exemplu, de multe ori că cu multă satisfacție constatăm faptul că și Mozambicul face parte din aceste țări și că în, din aceste negocieri a participat la negocieri și Angola și sperăm ca în viitorul apropiat Angola să se poate asocia și ea la aceste acorduri care sunt în curs. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimate coleg. Vă amintesc că depunerea amendamentelor are termen 22 uh, iunie la ora 12. Numai recomandările care vizează, recomandările făcute de către raportor sunt acceptabile. Votul la comisia noastră va avea loc în cadrul reuniunii DEVE din 12 iulie, cu condiția să fi primit uh, între timp uh, din partea Consiliului scrisoarea de notificare. Vă mulțumesc foarte mult și am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Încheierea acordului de parteneriat APE între țările partenere ale Comunității Africii de Est, pe de o parte, și a Uniunii Europene și a statelor sale, pe de altă parte. Deci vom continua cu un schimb de opinii cu privire la parteneriate economice care necesită acordul Parlamentului E vorba de Comunitatea Statelor Africii de Est, cinci țări, Tanzania, Kenya, Uganda și încă două. Așadar, negocierile în legătură cu aceste acorduri se bazează pe um, schimbul de, de pe comerțul cu mărci, mărfuri, iar raportorul nostru pentru aviz este domnul Preda. Este vorba de un raport din Comisia INTA. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune uh, ceva care este de actualitate, este de astăzi. Consiliul a adoptat în această dimineață semnătura și aplicarea provizorie a acordului de parteneriat economic dintre statele partenere ale Comunității Africii de Est. Negocierile fuseseră încheiate în octombrie 2014. Acordul fusese parafat în octombrie, tot la Bruxelles, după 12 ani de negociere. E vorba totuși de un parcurs foarte lung. Astăzi am putea spune că am ajuns la finalul unui proces foarte lent și foarte complicat, dar cu siguranță acum trebuie să așteptăm semnătura propriu-zisă. Nu știm exact când va interveni aceasta. Procedura de țământ este deja în curs în Parlamentul nostru de aviz. Eu a trebuit să redactez avizul uh, din partea comisiei noastre către comisia INTA, comisia competentă pe fond. Și după cum ați spus dumneavoastră, domnule președinte, acest acord de parteneriat economic se referă la patru țări mai puțin uh, dezvoltate, Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda și Tanzania și unul care a, uh, este tratat aparte și anume Kenya. Pentru cele patru țări mai puțin dezvoltate numite la început, trebuie spus că aceste țări beneficiază deja de un regim totul în afară de arme, care implică o, un acces la piețele europene, o scutire de taxe și de cote europene. Pe de altă parte, Kenya este acum acoperită până în 1 octombrie 2016 de, um, de uh, regulamentul uh, acțiuni la piețe. Ce scuze. Și după aceea Kenya va cădea în regimul mai puțin favorabil al preferințelor generalizate. Cu acest acord de parteneriat economic, cele cinci țări um, ale comunității CAE Comunității Africii de Est vor avea un regim uniformizat în ceea ce privește relația lor comercială cu Europa. Aș vrea să spun câte ceva despre uh, comunitatea Africii de Est, pentru că este un exemplu foarte special pe continentul african. Această comunitate implică nu numai o integrare economică regională mai puternică, vreau să vă amintesc și că e vorba de o uniune vamală care a fost operațională din 2005 și pusă în aplicare în 2010, care a fost apoi urmată de o piață comună din 2010 și o uniune monetară care s-a creat prin protocolul care a fost semnat în 2013. Avem așadar o parte de integrare economică regională um, foarte puternică și, pe de altă parte, o ambiție a unei uniuni politice, adică Africa de Est, Uniunea Africii de Est, care avea ca termen de realizare a Federației acesteia 2013. Nu a fost respectat acest termen, dar totuși s-au făcut progrese considerabile în ceea ce privește baza acestei posibile federații. Dinamismul uh, comunității Africii de Est a încurajat de asemenea și uh, anumite ambiții mai uh, concrete la nivelul uh, continentului. E vorba de o zonă de liber schimb tripartită care a fost țintită. Trebuie spus și că Sudanul de Sud a aderat la Comunitatea Africii de Est pe 15 aprilie 2016, iar Somalia a cerut uh, să adere și ea. Parlamentul European a afirmat deja de mai multe ori că acordurile de parteneriat economic, APE-urile, ar trebui să fie ghidate de nevoile statelor partenere și că aceste țări ar trebui să favorizeze dezvoltarea, diversificarea economică, integrarea regională, contribuind în același timp la eradicarea sărăciei. Iată, deci aceasta este ambiția noastră, este ceea ce afirmasem deja cu mai multe ocazii. Desigur, însă, fiind dat că e un proces ambițios, s-a dus la multe dezbateri diversificare, integrare, integrare regională, integrarea și combaterea sărăciei. Sunt ambiții foarte mari politice, dar au avut loc și dezbateri în contextul acesta, va continua și uh, pe viitor, aștept și o dezbatere astăzi, dar uh, eu cred că ar trebui să menționăm că aceste acorduri de parteneriat economic ar trebui să fie analizate după criteriile respective și aș vrea să subliniez și necesitatea de a analiza aceste acorduri în conformitate cu meritele și defectele lor. Dacă se poate, foarte calm, fără, fără o tendință de a lua parte într-o direcție sau alta, dar evitând să intrăm într-o dezbatere care până la urmă nu ducem foarte departe, dezbaterea dintre liberalizarea schimburilor și dezvoltare. Știu că tentația este foarte mare să mergem în această direcție, în loc să evaluăm fiecare acord uh, după meritele proprii. N-aș vrea să intru acum în toate detaliile acestui acord foarte complex, pentru că e vorba aici de un schimb de opinii fără aviz. Noi am spus că discutăm fără să avem un document, întotdeauna se pune problema dacă facem așa sau nu, dar aș vrea să indic câteva puncte cele mai importante. În primul rând, trebuie să spun că e vorba de un acord care nu se referă decât la produse. Deci nu e vorba de investiții, nu e vorba de servicii. E strict vorba de produse care sunt acoperite de acest acord. Și apoi e vorba de un acord care se bazează pe un regim de acces asimetric. E vorba deci că Uniunea Europeană își deschide piața în procent de 100%, iar țările din comunitatea Africii de Est nu trebuie să o facă decât până în 2033, deci 17 ani mai târziu, uh, la 82,6% în ceea ce privește valoarea schimburilor uh, între cele două blocuri economice. Piața acestor parteneri uh, din uh, perspectiva pertenenței lor la comunitatea statelor africane de est, au deschis deja în proporție de 65% și 17,4% din produsele cele mai sensibile, care sunt excluse, deci, de la liberalizare. Aceasta pentru ca să vă dau și câteva cifre. Uh, ceea ce include produsurile, produsele agricole, vinuri, alcooluri, uh, produsele chimice, plastice, hârtii, textile, um, îmbrăcăminte, încălțăminte, ceramică, articole din sticlă, articole de metal și vehicule. Deci avem destul de o listă destul de lungă. Perioada de tranziție e lungă, de asemenea, perioada de excludere de pe piață, de asemenea, iar clauzele de salvgardare uh, care uh, se referă la alimente mai ales, poate să fie văzută strict dintr-o perspectivă de dezvoltare. Pe lângă aceasta, avem posibilitatea de a introduce noi taxe temporare pentru export, care conferă o flexibilitate și o marjă de manevră politică partenerilor. Pe lângă aceasta, prevederile cu privire la regulile de origine ameliorată sunt menite ca să îmbunătățească exportul și pentru a îmbunătăți și integrarea regională. Printre cele 613 pagini ale acordului propriu-zis, 21 de pagini sunt consacrate unui uh, capitol foarte amplu despre cooperarea economică și pentru dezvoltare. E vorba de o parte substanțială care face referire la aceste puncte. Însă, desigur că nu cantitatea va face diferența, pentru că totul va depinde de felul în care toate aceste prevederi vor fi puse în aplicare și voi vorbi despre aceasta foarte repede. Totul va depinde, deci, și de resursele financiare. Trebuie totuși să constatăm că avem o voință clară de a ține cont de axa de dezvoltare și de a răspunde la provocările de adaptare care se vor uh, ivi celor doi uh, parteneri, având în vedere protejarea capacităților și transformările structurale de care are nevoie Uh, una din părți. Nu o să uh, uit și referirea la dezvoltarea durabilă, referirea la acordul de la Cotonou, care sunt însă mai problematice. Având în vedere clauza așa numită de randevu, părțile se includ să încheie negocieri pe tema dezvoltării durabile, dar și pe alte elemente precum serviciile în 5 ani de la intrarea în vigoare a textului acesta. Dezvoltarea durabilă este unul din parametrii esențiali care va trebui monitorizat de către Comitetul de Înalți Funcționari care supraveghează punerea în aplicare a acordului de parteneriat economic. În contrar cu ceea ce ceruse Parlamentul, nu există un mecanism de supraveghere sau o clauză drepturile omului deși se face o referire expresă la promovarea unei bune guvernanțe. Am ales această variantă mai vagă, mai amplă de a ne referi la drepturile omului. Însă avem totuși și o referire directă la chiul de la Cotonou în articolul 4, pentru că aceasta este baza temeiul juridic și la clauza pasarelă la articolul 136, care ar permite părților să ia măsuri potrivite în virtutea acordului de la Cotonou. Aceasta duce la la problema legăturii între parteneriatul economic și post-Cotonou. Deci trebuie să ne asigurăm că această condiție legată de drepturile omului să fie menținută, ba chiar întărită pe viitor. O altă întrebare foarte interesantă ar fi să știm în ce măsură mecanismul general de reglementare a uh, litigiilor care este prevăzut de acordul de parteneriat economic ar putea să permite Uniunii Europene să aplice același lucru și la aspecte legate de drepturile omului și poate aici comisia poate să ne spună mai multe. Cu siguranță ne va lumina. E bine. Acum, două alte puncte care sunt esențiale se referă la finanțare și la structurile prevăzute pentru ca să se urmărească punerea în aplicare a acordului. În ceea ce privește finanțarea, există o angajare din partea Uniunii de a prevedea pe baze previzibile, așadar, aceste fonduri, dar nu există fonduri suplimentare care trebuie să fie alocate. Ideea de previzibilitate există, dar nu cealaltă. Apoi, ideea de uh, anexa raportului uh, este un document din partea comunității Africii de Est care va fixa priorități și va permite uh, să se țină cont de nevoile fiecarei țări în parte. Și aici aș aprecia așadar mai multe clarificări din partea Comisiei în ceea ce privește sumele disponibile nu există prevăzut niciun control parlamentar în acordul de parteneriat economic, uh, contrar a ceea ce ceruse Parlamentul. Însă, un comitet consultativ comun va implica societatea civilă pe lângă celelalte părți implicate și va fi esențial să se asigure resursele necesare pentru această societate civilă așa cum este ea în momentul de față. În concluzie, și bineînțeles concluzia este provizorie, pentru că după cum am spus, am avut un prim schimb astăzi pe document și sunt convins că vom continua să mai avem schimburi de opinii pe subiect. Deci, o concluzie provizorie este că acordul de parteneriat economic nu este decât un început și că punerea sa în aplicare va permite să vedem dacă uh, el va contribui la o renaștere economică a țărilor din Africa de Est și la o reformă în sensul larg al cuvântului. Vreau să mai insist asupra mecanismelor necesare, potrivite, pentru punerea în aplicare a acordului. Pe total, eu consider deci că nu trebuie să se renunțe la această formă de cooperare care are potențialul să acționeze ca un catalizator uh, pentru dezvoltarea din această regiune. Iată deci ce am avut eu de spus uh, pe post de introducere în uh, cadrul schimbului de opinii prevăzut astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preda, spune președintele. Vreau să dau cuvântul acum uh, raportorului din umbră și o să încep prin domnul Noiser. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc foarte mult și către Cristian Preda, care a prezentat încă o dată foarte detaliat despre ce e vorba, de fapt, la acordul cu comunitatea Africii de Est. Avem aici, cred eu, o situație foarte specială, pentru că avem o uniune vamală care a fost finalizată, avem o uniune monetară, uh, care s-a realizat de asemenea la nivelul Africii, în această zonă, și țările Rwanda, Tanzania, Kenya și Uganda sunt, de fapt, din ce în ce mai mult uh, apropiate în această regiune. Și de aceea Comisia a reacționat destul de bine la, acord, la oferta lor comună de reduceri, de exemplu, vamale. Comisia a reacționat destul de bine, zic eu, ele trebuie până în 2033 să își deschidă piețele la un procent de 80%, însă trebuie să rămână un acord asimetric. Avem deci 25 de ani timp pentru ca să realizăm această clauză. Acordurile care au existat până acum erau deja destul de deschise, se refereau la 65%, deja destul de deschise și ele. Punctul nostru de critică se referă, așa cum a zis uh, și Cristian Preda înainte, de fapt, la faptul că drepturile omului și standardele sociale și de mediu nu sunt uh, concret numite în cadrul EPA-urilor. Știu că poziția Comisiei se justifică, știu că nu avem decât o referire indirectă la acordul de la Cotonou și uh, avem o declarație de intenție de asemenea. Însă, pe lângă punctele politice foarte importante pentru noi, că dorim totuși clauze de mediu sociale și de drepturile omului în toate acordurile comerciale care să fie obligatorii, aici din nou se pune problema juridică ce se întâmplă după expirarea acordului de la Cotonou și de aceea noi am fi preferat dacă din principiu în acest acord s-ar fi ancorat deja aceste referiri, pentru noi ar fi fost opțiunea preferabilă. Apoi se mai spune și că implementarea a EPA-urilor trebuie să fie supravegheată foarte bine pentru ca să se identifice o dezvoltare greșită pentru cele cinci state africane și pentru ca să poată fi remediată la timp. Pozitiv mai este și faptul că avem un for de consultare care va putea așa numitul Consultative Committee, care va putea să își facă această datorie. Pentru noi e foarte important ca societatea civilă să fie implicată foarte activ și să poată să urmărească procesul de monitorizare. Mai cred de asemenea că, având în vedere situația foarte dificilă din Burundi și specială față de celelalte țări, deci că trebuie să avem grijă ca regimul să nu capete mai multă valoare prin uh, APE-uri. Noi uh, ne aflăm într-un dialog pe tema drepturilor omului cu Burundiu și de aceea, tocmai la negocierile următoare cu Burundiu, trebuie să fie foarte clar că avem o oarecare rezervă față de subiect. Cred că acestea erau punctele cele mai importante pe care noi doream să le vedem în contribuția foarte, deja foarte extinsă și complexă din partea lui Cristian Preda. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Preda, pentru felul în care ați lucrat la acest dosar și cred că EPA-urile, APE-urile cu comunitatea de est ar trebui discutate câteodată altfel decât celelalte acorduri pe care le avem. Vă mulțumesc foarte mult, președintele, mulțumesc foarte mult, stimate coleg, și vreau să dau uh, cuvântul acum domnului Deva, colegului nostru. Um, um, like... Mulțumesc, domnul președinte. Ca și colegi, aș dori să îl felicit și eu pe Cristian uh, pentru o treabă bine făcută. Eu am o problemă cu întreaga noastră activitate legată de acest subiect. Africa are corupție la un mare nivel. Aproximativ 1000 uh, de miliarde de euro în bani negri uh, Uh, vin din Africa în Europa, în băncile noastre, anual. În băncile elvețiene, de fapt. Ce tot facem aici? Vorbim despre drepturile omului. Minunat, dar ce ne facem cu corupția? Ce ne facem cu uh, banii negri care ajung aici? Cum putem să îi împiedicăm? Cum putem controla acest flux financiar? Unul dintre colegii noștri, cred că domnul Pereira, a spus că parlamentele acestor state trebuie să beneficieze de timpul necesar pentru a examina uh, aceste acorduri, pentru ca parlamentarii să poată să privească în detaliu toate aceste subiecte. Parlamentele acestor state sunt cele care trebuie să verifice Uh, situația. Dacă știm că executivele uh, deviază bani în băncile elvețiene, oare nu putem împărtănici aceste parlamente uh, să îi ia la rost uh, pe uh, miniștri, cum facem noi în vest? Poate ar fi bine ca acești bani să rămână în aceste state și să fie folosiți pentru dezvoltare și pentru eradicarea um, sărăciei. E un ciclu, practic, noi băgăm în țările astea niște bani care ajung înapoi la noi și așa mai departe. Mulțumim. Doamna Hoibuch. Herzlichen Dank. Mulțumesc, îi mulțumesc domnului Preda care, iată, ne-a oferit o prezentare foarte clară asupra tuturor ideilor pe care vrea să le includă în raportul său. A preluat toate criticile pe care le-am auzit deja în discuția precedentă și cu care, bineînțeles, sunt într totul de acord. Vorbeați despre analizarea cazurilor individuale, vorbeați despre faptul că toate acordurile de parteneriat ar trebui să fie reevaluate. Sunt într totul de acord. În cazul Africii de Est avem de-a face cu o regiune uh, în care se regăsesc uh, patru state dintre cele mai puțin dezvoltate. Bineînțeles, 25 de ani e o lungă perioadă de tran- uh, tranziție, dar uh, o deschidere a piețelor de 80% poate însemna mult pentru aceste state. Dacă ne uităm la regulile OMC, uh, trebuie să înțelegem că aceste state puțin dezvoltate nu trebuie să-și deschidă deloc piețele agrare, agricole. Piața noastră a cărnii și a laptelui, iată, o vedem, o vedem în ce stare este, prețurile au scăzut enorm și uh, vorbim uh, din nou și din nou de excluderea altor piețe. Cu un an și jumătate uh, în urmă, mi-amintesc că Federația Producătorilor de Lapte a organizat un eveniment aici la Bruxelles și un profesor de marketing a ținut o prezentare Uh, în care spunea cât se poate declar că dacă producția noastră de lapte va crește și a crescut cu 6% în fiecare an, atunci uh, va trebui să vedem unde putem uh, vinde laptele acesta și Africa ar putea fi această piață nouă de desfacere. Și mi-amintesc de prezentarea aceasta. Uh, Uh, pe măsură ce piețele se vor tot deschide, mă întreb dacă ne gândim într-adevăr la Africa sau mai degrabă ne gândim la propriile noastre exporturi. Și tare mă tem că aceste APE-uri sunt folosite de noi pentru a exporta supraproducția din Europa. Știm care sunt problemele create astfel în statele parteneri, știm ce s-a întâmplat în Burkina Faso, știm ce s-a întâmplat în Kenya și n-aș vrea să, să repete asta și în cazul uh, comunității acesteia. S-a spus că ne dorim ca acest acord să se transforme un, într-un bun acord de dezvoltare, dar Uh, Parlamentul European nu negociază toate uh, aceste acorduri. Nu putem să spunem ce ne mai dorim să fie inclusă în aceste acorduri. Am tot criticat acordurile, dar nu noi suntem cei care negociază acordurile. Parlamentul European poate spune doar da sau nu la finele procesului. Prin urmare, da, criticile acestea sunt importante, dar din păcate nimeni nu ține cont de ele. Uh, Uh, nu ne putem asigura că monitorizarea va funcționa în, într-adevăr. Noi nu ne putem implica în această supraveghere uh, și tocmai de aceea eu sunt în continuare sceptică în ceea ce privește acest acord. Și încă o dată trebuie să spun că dezvoltarea regională în cadrul Africii trebuie mai întâi de toate dezvoltată înainte de deschiderea și liberalizarea piețelor. Mulțumesc! Merci. Mulțumim. Dau cuvântul comisiei, însă vă voi solicita să fiți foarte, foarte subcinți. Mulțumesc, domnule președinte. Atacăm, deci, direct problema. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Preda pentru descrierea pe largă a acordului. De-abia așteptăm să vedem cum va arăta vizul. Da, uniformitatea e un aspect bun, pentru că unii uită că o parte dintre aceste state în curs de dezvoltare astăzi vor fi uh, uh, state în curs de dezvoltare cu venituri uh, medii superioare în curând. Mă refer mai ales la Ruanda și Tanzania. Deci ele vor încerca să nu piardă regimul fără taxe vamale și fără contingente. Însă uniformitatea înseamnă și că aceste state uh, chiar au intenția de a se prezenta lumii, nu doar Europei, ca bloc. Până la urmă, așadar, nu avem vreo opțiune, toate trebuie să apară într-un acord. Același lucru va fi valabil și în relația cu China sau cu Statele Unite. Nu pot să aleagă doar uh, uh, Kenya de aici, să spunem. Deci trebuie să fim foarte fermi și să recunoaștem că aceste state au creat instituții foarte similare cu cele ale Uniunii Europene. Au o adunare parlamentară fantastică, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Uh, poate că puțin activism ar putea uh, revigora aceste întâlniri uh, parlamentare pe care obișnuiam să le avem cu, cu parlamentarii comunității est-africane pentru că până la urmă sunteți cei care pot cu siguranță să revigoreze acest proces. În ceea ce privește implicarea Parlamentului, sigur, aceasta nu este o problemă pentru această regiune. Au uh, parlamente foarte puternice. Uh, pentru ratificare pot să spun că e important ca parlamentele să aibă o voce. Noi ne suntem primii care ne dorim ca uh, aceste acorduri să ajungă în uh, Parlament. 1 octombrie 2016 a fost o dată care a fost sugerată de Parlamentul European la vremea aceea. Acea dată spune semnare și ratificare, pentru că nu ne mai aflăm în 2008 când acceptam ca un guvern uh, să treacă peste uh, un parlament pentru a semna un tratat. De această dată le-am spus, trebuie să își dea acordul parlamentele voastre, altfel nu va exista niciun fel de acord. Însă sunt încrezătoare că vor face asta. Apoi un alt element pe care aș dori să-l amintesc este liberalizarea. Aceasta este regiunea care uh, va face eforturile cele mai mici în ceea ce privește liberalizarea. Ei vor liberaliza doar 16% în 15 ani plus un 2% în 25 de ani. E adevărat, 2031 s-ar putea să fie ultima dată pentru 80%, însă acordul, vă spun, va intra în vigoare uh, de-abia în 2041 în totalitate. Atunci vom avea cele 2% uh, restante. Vorbim despre 25 de ani și de 60%, deci uh, practic mai puțin de 1% pe an. Trebuie să vă spun, deci, că asimetria uh, a fost bine raportată aici, uh, însă vreau să reamintesc pentru această regiune regulile de origine au fost deosebit de importante. Colegul meu, Tanus care stă alături de mine, Um, a fost foarte interesat de diversele soluții pentru că exista asimetrie în ceea ce aplică ei și în ceea ce aplicăm noi. Nu sunt aceleași uh, reguli pentru ei și pentru noi. Asta include produse uh, precum uh, uleiul de măsline pe care nu îl produc, dar pentru care își doresc o anumită regulă. Mi-aduc aminte, același lucru a fost valabil și pentru cafea. Sunt produse excluse, printre care și laptele a, dacă ne gândim la regulile de origine, va fi imposibil să exportăm spre aceste state a, uh, cu preferințe. Deci s-a făcut o treabă minunată. S-a optat și pentru uh, reguli rigide pentru uh, protecția uh, geografică. Sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu modul în care putem uh, obține o bună monitorizare a părții care ține de dezvoltare durabilă. După cum știți, n-am dorit să diluăm acordul de la Cotonou. Acesta este minunat și ne-am dorit doar să avem această clauză de neexecutare prin care drepturile omului să poată fi uh, păstrate și uh, să declanșeze sancțiuni. Vă amintesc că aceste acorduri, spre osebire de celelalte acorduri de liber schimb, au sancțiuni. Important este să reamintim următoarele. Dacă Uh, Cotonou uh, se încheie și revin mereu la acest subiect, până la urmă procesul este cel care uh, se încheie. În comunitate cu articolul 96, procesul era foarte laborios, uh, și până la urmă uh, statele din aceste parteneriate doresc să păstreze uh, acordul de la Cotonou pentru că așa uh, nu vor putea primi sancțiuni aplicate lor unilateral de către Uniunea Europeană. În baza articolului 145 din tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană poate să facă asta pentru că avem un temei juridic. Însă aș dori să închei spunând ceva uh, și anume articolul 97 uh, are uh, dispoziții perfecte în ceea ce privește uh, corupția. E vina mea oare că acesta nu a fost aplicat? Practic avem instrumente bune care astăzi ar putea fi folosite pentru problemele cu care ne confruntăm, să zicem homofobie, corupție sau munca rândul copiilor, însă acestea nu au fost folosite. Frații noștri africani ne-au oferit toate instrumentele pe care ni le-am dorit pentru a păstra valorile Uniunii Europene, pentru a păstra cele mai importante lucruri pe care ni le dorim. E important însă ca, într-o manieră foarte credibilă, să respectăm aceste angajamente. Și mă refer la ce s-a întâmplat în Burundi. Avem o situație similară cu ce s-a întâmplat în Zimbabwe acum câțiva ani am putut vedea că pentru Zimbabwe nu exista sprijin bugetar, n-am putut face prea multe, am putut doar să susținem ONG-urile din această țară. Deci, uh, nu vom susține Ehm, guvernul din Burundi. Ehm, ne implicăm într-un dialog în conformitate cu articolul 8. Cred că procedura nu va fi foarte simplă, pentru că procedurile ehm, conform articolul 96 deja au fost lansate. Însă poate Hans, colegul meu de la DEFCO, fiind mai expus la aceste situații, știe mai multe. Nu mai susținem guvernul sau autoritățile din Burundi în niciun fel. Însă Hans poate să mai adauge ceva, dacă dorește, la ceea ce am spus. Intervenție fără microfon. Before your colleague answers that point, Înainte ca colegul dumneavoastră să răspunde, ați menționat dumneavoastră articolul 97. Ce trebuie să facem pentru a-l aplica? Cine ce trebuie să facă? Există o dispoziție în acordul de la Cotonou și aici sunt de acord cu colega mea că corupția este o problemă mondială și de asemenea una pregnantă și în Africa și chiar trebuie abordată în contextul acestor acorduri care presupun finanțare pentru dezvoltare, acolo unde corupția a fost identificată ca un element că Încercăm să facem legături și cu un astfel de acord de parteneriat economic. Deci nu trebuie să uh, neglijăm importanța subiectului, însă trebuie să o facem la momentul potrivit. S-au pus întrebări uh, specifice legate de sumele care vor fi puse la dispoziție pentru a susține punerea în aplicare a acestui uh, acord de parteneriat economic. Uniunea Europeană și statele membre suntem gata să susținem uh, financiar uh, implementarea. Sunt dispoziții specifice în acord care subliniază faptul că uh, se vor crea legături cu sistemele și procedurile existente. Într-adevăr, în acest moment nu s-a luat vreo decizie legată de punerea dispoziției acestor noi fonduri. Asistența financiară este foarte importantă, însă trebuie să reținem și că fără reforme fiscale și economice adecvate, asistența financiară nu va da roade. Noi am făcut o evaluare pe baza definiției DAC a OECD, uh, ajutorului pentru dezvoltare, uh, în toate programele noastre de dezvoltare facem același lucru și am estimat că ne-ar trebui 1,4 miliarde de euro care sunt disponibili pentru uh, aceste state uh, pentru a putea oferi ajutor pentru comerț în conformitate cu definiția OCDE. De asemenea, am estimat uh, că din programele indicative regionale pe care le avem pentru Estul uh, și Centrul Africii și pentru Oceanul Indian, uh, vom folosi 500 de milioane de euro pentru cele 5 state la care ne referim. De altfel, însă, ne preocupă folosirea optimă a acestor sume serioase de bani. Am luat inițiativa colectivă noi, digit Trade, uh, Digidevco și SAE uh, și ne-am uh, instruit delegațiile să lucreze la noi planuri de punere în aplicare acestor acorduri de parteneriat economic, tocmai pentru a obține cel mai multe beneficii economice din aceste acorduri. Este o inițiativă foarte importantă pentru noi și ne vom bucura să descriem la momentul potrivit aici în fața dumneavoastră detaliile acestor planuri folosim în maniera cea mai adecvată asistența financiară, însă pe lângă asta inițiem și un dialog, uh, diplomație economică uh, și așa mai departe. Deci avem de face cu un concept uh, general și de aceea implicăm și SAE. Sunt chestiuni deci foarte importante, iar eu mă opresc aici. Domnule președinte, vreau să mai spun, fără să ignor întrebarea dumneavoastră, că credem într-un proces de implicare. Da, avem să acțiuni, avem procese, însă faptul că ele n-au fost niciodată folosite sau măcar o parte dintre ele nu au fost niciodată folosite înseamnă că uh, noi uh, căutăm întotdeauna un dialog cu aceste uh, state. Asta doream să spun la sfârșit. Firește, fiecare APE trebuie evaluat uh, separat, pornind de la acest uh, temei. Trebuie, deci, să rețineți că, în ceea ce privește eforturile, aceste uh, regiuni, uh, această regiune face foarte puțin uh, pentru APE în comparație cu alte regiuni. 60-66% din uh, uh, efortul lor deja uh, era uh, implicat. Aceste state își doresc totuși uh, un uh, acord uh, cu noi, dar nu un acord unilateral. Mulțumim, ne oprim aici în această dezbatere. Dau cuvântul domnului raportor pentru a conchide. Pentru că nu avem mult timp la dispoziție, aș dori doar să mulțumesc colegilor din comisie pentru intervențiile lor. Peste câteva zile voi transmite textul și apoi veți putea judeca asupra prezentării. Însă până la urmă este vorba de a spune da sau nu. Știu că unii dintre colegii noștri sunt uh, triști uh, uh, pentru că sunt colegi care își doresc foarte mult să înainteze amendamente, ori acum nu va fi cazul. Uh, raportorul își va prezenta proiectul său de aviz la următoarea noastră întâlnire de pe 11 iulie uh, și vă mulțumesc pentru această discuție. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Mandatul pentru dialogul tripartit legat de bugetul pe 2017. Vorbim despre bugetul anual 2017 uh, și am plăcerea de a ura bun venit printre noi uh, raportorului general pentru buget uh, pentru 2017, colegul nostru Jens Geier, din partea Comisiei pentru Bugete. Ajutorarea pentru dezvoltarea Uniunii Europene reprezintă o parte importantă a bugetului, iar munca noastră în domeniu are o importanță specială. Prin urmare, sunt convins că colegul nostru, Jan, Jens Geier, va asculta cu atenție poziția Comisiei noastre în legătură cu linia bugetară care vizează ajutorul pentru dezvoltare. S'il vous plaît. Voilà. Pas de discussion interne, s'il vous plaît. La... Sunt discuții interne. Comisia se pare că își continuă activitatea. Raportor pentru aviz din partea comisiei noastre este colegul nostru, domnul Deva, căruia îi dau uh, cuvântul uh, pentru a iniția discuția. Mr. Chairman, I'm delighted to have our colleague, the Domnule președinte, mă bucur tare mult că raportorul uh, Gaier este alături de noi. Am avut deja un schimb uh, scurt de opinii, voi furniza mai multe documente pe parcurs, dar a, acum uh, aș vrea să menționez câteva dintre lucrurile esențiale pentru buget din perspectiva noastră. Sectorul uh, privat este foarte important și tocmai de aceea bugetul pentru colaborarea aceasta cu sectorul privat va crește pe viitor cu 10 până la 20%. În anii trecuți am avut 50-60 de milioane primiți de la Comisie pentru asistența de dezvoltare și mai aveam și fondul acela de de, european de dezvoltare care însă uh, uh, vor fi care vor fi păstrate și pe viitor. Până în momentul de față sumele însă mi s-au părut uh, insuficiente. Îmi doresc 300 de milioane, uh, miliarde pe viitor alături de sectorul privat pe viitor și aceste fonduri vor schimba lucrurile în Africa și în alte zone care se confruntă cu o sărăcie acerbă vom ajuta aceste state intrând într-un par, parteneriat uh, pe toate planurile cu ele. De asemenea, băncile noastre vor fi din ce în ce mai uh, active în respectiva zonă, mult mai active, de, de, de, active decât până în momentul uh, de față. Deci multe, multe lucruri s-au făcut deja, nu suficiente. Dacă fondurile acestea enorme ar fi investite în educație, în sănătate, în drepturile de proprietate, în uh, ajutarea statelor acestora fragile, cu siguranță lumea se va schimba nu va mai arăta uh, ca până în momentul de față. Și în cazul în care vom face aceste investiții, uh, vom schimba prin, până la urmă fața lumii și am avea, într-adevăr, o mare contribuție. Da, dar asta se va putea face doar prin schimbarea metodei de finanțare. Până în momentul de față, contribuabilii noștri au uh, suportat uh, asistența pentru dezvoltare, dar trebuie să atragem uh, și sectorul privat alături uh, de noi. Haideți să ne asigurăm că creem, uh, spre exemplu, un, de asemenea un fond fiduciar care să fie alimentat așa o perioadă uh, pentru ca mai apoi el să se alimenteze de la sine, contribuabilii fiind lăsați la o parte. Deci ar trebui să evaluăm totul dintr-o, dintr-o perspectivă po- pozitivă. Comisia analizează un plan de investiții pentru Africa care ar putea atrage alături sectorul uh, public, sectorul privat și o serie de alte uh, entități. So, one of the things that is very... Unul dintre lucrurile importante pentru noi în acest domeniu este următorul. Trebuie să vedem cum anume bugetul uh, nostru de acum înainte ar putea să fie altfel decât bugetele stabilite în trecut. Cum am putea stimula activitatea aceasta novatoare? Pe termen lung am putea, într-adevăr, avea parte de un buget istoric. Iată, pentru prima dată creăm un fel de plan Marshall și urăsc sintagma asta. Dar, mă rog, am putea crea un plan Marshall pentru uh, Africa, care însă să nu fie doar un plan Marshall, ci un plan de investiții în adevăratul sens al cuvântului. Știu că uh, mă mișc în momentul de față printre nisipurile mișcătoare, dar dacă am reușit să facem în așa fel încât acest plan de investiții pentru uh, Uh, diferitele state să se întoarcă și în beneficiul nostru, atunci ar fi minunat. Dacă investim acolo, am putea să sprijinim uh, industria noastră, șomajul va scădea în Europa, prin urmare toată lumea e fericită. Și asta e, acum urmează partea periculoasă. Eu consider că trebuie să ne asigurăm că investițiile acestea se vor întoarce și înspre binele nostru. Japonia face asta de ani și ani de zile. China la fel. Fondurile lor se întorc în state. Noi, până în momentul de față, suntem singurii care oferă asistență pentru dezvoltare, care până la urmă ajunge în China, în India, etc. Știu uh, povestea unui, unei fabrici de biciclete din Uganda care a fost uh, plătită cu banii noștri și uh, după aceea uh, India a tras ponoasele. Eu cred că genul acesta de generozitate nu poate funcționa pe termen lung. Prin urmare, stimați colegi, trebuie să vedem cum anume putem investi banii cum putem să ne asigurăm că aceștia generează valoare adăugată și cum anume ne putem asigura că partenerii noștri cumpără produsele noastre astfel încât industria noastră să funcționeze. Acesta ar fi ciclul la care mă gândesc. În ceea ce privește asistența umanitară acum, avem uh, obiectivele durabile ale ONU, Știu că doamna Georgieva a spus înaintea summitului uh, umanitar că 25 de miliarde buget pentru asistență umanitară nu sunt uh, suficienți pentru a acoperi nevoile uh, milioanelor de devoiași. Avem refugiații din uh, Orientul apropiat, avem refugiații din Siria, trebuie să-i ajutăm, dar în același timp trebuie să ne dăm seama că acești oameni trebuie să se întoarcă înapoi în țările lor. Pentru asta e nevoie de fonduri. Nu știu dacă avem fondurile acestea. Cred că va fi o mare bătaie de cap să găsim uh, fondurile necesare pentru reinstalarea refugiaților sirieni. De asemenea, vreau să vă uh, avertizez că dacă cele întâmplate în Siria se vor întâmpla și în uh, Egipt, nivelul catastrofei va crește. Trebuie să punem capăt pericolului ISIS și asta cât mai curând cu putință. Mai există și alte aspecte legate de buget care trebuie să fie discutate în detaliu cu uh, colegul Gaier. Dar, per ansamblu, e clar că trebuie să facem în așa fel încât aceste instrumente ale noastre să obțină mai multă valoare adăugată. Voi lucra strâns cu domnul Gaier. Sper că la finele uh, um, reflecțiilor vom reuși să incorporăm în uh, produsul finit aceste idei novatoare esențiale pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Deva. Îi dau acum uh, cuvântul colegului nostru, Jens Geier, de la Comisia pentru Bugete. Mulțumesc, domnule președinte. mulțumesc domnule Deva pentru această introducere interesantă. Cu, tot, uh, cu toată administrația admira, ă, admirația pentru vi, calitățile noastre vizionare, trebuie să vă amintesc că suntem legați până la urmă de regulile bugetare și regulile financiare. Prin urmare, va trebui să mai așteptăm până obținem la finele lunii uh, propunerea com uh, Comisiei pe tema bugetului pe anul viitor. Vom vedea în ce măsură propunerile noastre sunt deja incluse în propunerea Comisiei și uh, după aceea, va trebui să vedem câte dintre propunerile noastre se bucură de sprijinul uh, Parlamentului. Eu personal consider că folosirea acestor uh, parteneriate public-private nu sunt, uh, nu e rea. Alții au însă altă părere, o altă părere. Eu sunt și auditor și uh, în, din experiența mea îmi dau seama până în momentul de față că acest instrument uh, trebuie să fie uh, rafinat pentru a se putea ridica într-un final la nivelul așteptărilor. Există cazuri în care parteneriatele acestea funcționează bine, dar în bugetul pe 2017 cu siguranță vor fi incluse și alte aspecte care țin și de responsabilitățile comisiei dumneavoastră uh, și care cu siguranță nu pot fi neapărat rezolvate cu ajutorul uh, acestor uh, parteneriate public-private. Stimate doamne, stimați domni, negocierile bugetare au ajuns uh, în uh, punctul acela în care se, ar trebui să fie discutată deja al doilea document programatic. Dacă am avea un an normal în ceea ce privește exer, exercițiul uh, bugetar, atunci la următoarea reuniune a noastră la Strasburg ar trebui să primim mandatul uh, Uh, pentru negocierile cu Consiliul și Comisia. Dar procedura aceasta bugetară mm, nu se aplică de data aceasta și asta din pricina faptului că n-am primit propunerea de buget din partea Comisiei pe 25 mai, așa cum ar fi trebuit. Comisia a spus că trebuie să fie recalculate costurile pentru criza mm, uh, cauzate uh, de criza refugiaților și tocmai de aceea propunerea Uh, comisiei se lasă așteptată patru săptămâni. Asta este argumentația oficială. Cu siguranță însă referendumul uh, britanic a avut uh, și el un rol în această amânare. În momentul de față, mi se pare că comisia calcă pe ouă sau încearcă să nu calce pe, pe ouă în momentul în care e vorba de bani și uh, Regatul Unit. Dar, mă rog, nu asta e problema importantă, ci problema importantă este Consiliul. Vom renunța la al, cel de-al doilea pro, uh, document uh, programatic uh, Uh, așa cum am făcut-o și în 2014, pe vremea aceea totul se, sau procedura era dată peste cap din pricina noastră, pentru că era un an electoral uh, anul acela uh, și tocmai de aceea Iată, am, a trebuit să renunțăm, aveam o pauză de șase săptămâni, a trebuit să renunțăm la cel de-al doilea document programatic. Vom aplica și anul acesta aceeași procedură, voi face o scrisoare pe care o voi uh, transmite Consiliului și Comisiei, o scrisoare care va conține până la urmă toate ideile noastre uh, ideile Parlamentului European. Avem deja primul document programatic. Mă bucur foarte mult că în aprilie Parlamentul a adoptat cu o mare majoritate recomandările mele în ceea ce privește liniile bugetare. Uh, Uh, voi mai spune câteva lucruri despre acest uh, document pentru a vă arăta cum anume evaluez eu uh, procedura bugetară și pentru a vă arăta cum, ce s-a decis până în momentul de față. Pentru bugetul pe 2016 și pe 2015 Uh, bugetul pentru ajutorarea refugiaților sau fondurile pentru ajutorarea refugiaților au fost crezute cu uh, 10 miliarde. Comisia DV, iată, a putut să fie mulțumită pentru că s-a reușit mobilizarea mult mai multor fonduri decât cele cerute inițial de către comisia aceasta. Aceste fonduri au fost uh, uh, alocate rubricii 3, uh, este vorba despre politica internă și Europa pentru cetățeni. Aici sunt incluse toate fondurile pentru migranți, pentru azil, tot ce ține de politica internă, dar mai avem și rubrica 4 pe care cu siguranță o aveți, o cunoașteți bine și care a primit de asemenea fonduri. Ei bine, aceste creșteri au trebuit să fie apărate alături de Comisie în fața Consiliului. Consiliul de fiecare dată a uh, menționat plafonul maxim stabilit de către CFM uh, și a menționat uh, de asemenea necesitatea de crearea unor marje pentru situațiile de urgență. Mi se pare că Consiliul încerca să uh, Uh, protejeze până la urmă bugetele naționale pentru că până la urmă contribuabilii au fost uh, din nou și din nou uh, menționați. Mi se pare că situația se va prelungi și anul acesta. Cel puțin asta reiese din primul document al Consiliului. În momentul în care am citit acest document, am avut senzația că mi-au trimis din nou documentul din 2015. Pe primele patru pagini sunt uh, menționate exact aceleași lucruri. Uh, abia pe ultimele pagini ne dăm seama că există diferențe și că, prin urmare, documentul este unul nou. Deci, ce înseamnă asta? Că pentru bugetul uh, pe care îl punem în exercițiu în momentul de față, nu mai avem niciun fel de marjă. Am ajuns la plafonul maxim. Uh, și mă întreb dacă cineva din această sală poate să ne, spune, să ne spună că în 2017 situația se va schimba atât de dramatic încât uh, marjele să poată fi permise. Ei, eu nu prea cred. Dacă cineva îmi spune că peste câteva luni refugiații se vor întoarce și uh, nu va mai exista război în Siria, atunci da, aș crede. Uh, da, deocamdată nu avem un astfel de clar uh, văzător uh, care să ne asigure de schimbarea lucrurilor. Prin urmare, uh, trebuie să ne așteptăm la exact aceleași dificultăți în negocierile cu Consiliul. Pentru că Consiliul în continuare insistă pe marjile acestea pentru situațiile de urgență. Iată, Consiliul nu are niciun fel de punct comun cu realitatea. Și prin urmare, trebuie să ne bazăm pe Comisie. Până în momentul de față, Comisia Europeană mi se pare că este foarte angajată și, mai mult decât atât, are aceeași poziție ca și Parlamentul European. Împreună ne vom pregăti, va trebui să ne pregătim pentru o negociere dură cu Consiliul și aștept în aceste negocieri și cu a, sprijinul dumneavoastră. Crizele continuă, criza economică nu a fost depășită și cu siguranță bugetul acesta va fi încheiat, finalizat, într-o situație în care vom avea uh, nevoie de peste 4 miliarde suplimentare. Asta pentru a putea crea garanția aceea necesară în buget pentru EFSI. Și aceste fonduri trebuie să fie găsite din exercițiul bugetar în, uh, din anul acesta. Trebuie să găsim fonduri undeva pentru a crește garanția pentru EFSI. Și în acest context vreau să-i spun Comisiei un lucru. Am purtat o discuție la Strasburg, la Stra- Strasburg o discuție la care mulți dintre Uh, colegi și-au exprimat critica legătură de EFSI pentru că adițio, caracterul adițional, adiționalitatea aceea nu prea funcționează, nu prea are nimic de a face cu realitatea. Începem să ne dăm seama că cu acest nou instrument uh, BEI face exact ceea ce făcea și în trecut și nu avem uh, adiționalitatea. Va trebui să analizăm cu mare atenție EFSI și sunt într totul de acord că uh, Comisia pentru Bugete trebuie să evalueze cu mare atenție fondurile uh, pe care le alocăm în buget EFSI. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt blocate până în momentul în care această adiționalitate este realitate. Și uh, mai trebuie să fac un comentariu statele membre, uh, al meu și al dumneavoastră, domnule Deva, au fost foarte angajate în momentul în care uh, CFM-ul uh, a căzut, a scăzut pentru prima dată. Deci, pentru 2016-2020, pentru prima dată folosim sau alocăm politicilor europene Uh, sume mult mai scăzute. S-a tot vorbit despre instrumentele financiare care pot fi folosite pentru a compensa acest deficit, dar, uh, sincer, să, sincer să fiu, eu nu prea sunt foarte încântat de aceste instrumente financiare. Dar, oricum, fondurile erau mai puține. În momentul de față, ce ne dăm seama? Crizele se acutizează și în această situație dramatică, uh, statele membre nu vin cu o altă idee decât aceea de a folosi fondurile din bugetul european, oricum ar arăta ele. Oricum, deja capitalele par să știe deja că Uniunea Europeană, în primul rând, nu știe foarte bine ce să facă cu aceste fonduri și, de fapt, este exact pe dos acest buget, este foarte clar delimitat la fiecare, la sânge de fiecare dată când știm uh, că avem alte sarcini, încercăm să facem o mică marjă pentru ca să, să încercăm să luăm uh, bani dintr-o parte, să-i punem uh, în direcția care trebuie. Deci este foarte neplăcut să se gândească în astfel de categorii de lipsă de sinceritate din punct de vedere bugetar. În 2013, despre care vorbim, nu aveam toate aceste crize, iar uh, Uh, CFM-ul despre care am discutat și în partenerii noștri de negociere nu au uh, nu erau în aceeași situație ca acum. Ceea ce s-a spus în 2013 nu este neapărat uh, valabil acum și în niciun caz lucrurile pe care le proiectasem în 2013 nu se potrivesc acum. Însă, din păcate, CFM-ul nu poate să fie din nou revizuit, așa nu se, nu se consideră că trebuie să se întâmplă, ci continuăm așa cum am propus până acum iar senzația mea este că nu o să mai putem să continuăm așa prea mult însă. Noi dorim și uh, aici avem o propunere din partea Parlamentului European să folosim acele mijloace bugetare astfel încât să ne apropiem de jaloanele pe care le-a stabilit Comisia din punct de vedere macroeconomic. În fiecare an, Comisia Europeană face o, o analiză de creștere anuală, o analiză estimativă și suntem foarte departe de punerea în aplicare 1 la 1 a tuturor recomandărilor din semestrul european. Dacă am face acest lucru, Parlamentul European, noi, autoritate bugetară, ne-am autoparaliza. Însă faptul că analizăm aceste instrumente, faptul că încercăm să vedem ce putem uh, să cerem de la altă instituție și felul în care putem să modulăm bugetul astfel încât să creăm un plus valoare uh, de la buget uh, e un lucru foarte bun pentru noi. Și mai avem și acele puncte principale care reies din strategia Europa 2020. Mă gândesc aici la combaterea șomajului, care este foarte importantă pentru socialdemocrație, dar și șomajul la tineri, avem uh, și inițiativa pentru tineri, care trebuie să fie folosită astfel încât să fie mai eficientă. Da, sunt de acord cu acest lucru, dar nu se poate fără fonduri suplimentare. Dacă vrem să atingem obiective, trebuie să avem și un instrument pentru a combate sărăcia. Și un ultim punct pe care vreau să îl uh, menționez aici, pentru ca să încheiem cercul, de fapt, ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Deva, mai de mult. Comisia se gândește să facă așa numitul performance-based budgeting, bugetarea în funcție de performanță, ceea ce este destul de corect. Eu am spus de mult că vreau să fac uh, un control bugetar. Până acum lucrurile au funcționat foarte bine, termenii au fost respectați, uh, procedura ofertanților a fost fără probleme, toate costurile au fost respectate. Dacă este așa, atunci proiectul este foarte bine gestionat, dar dacă podul la sfârșit nu este în locul care trebuie, atunci performanța e zero și noi trebuie deci să ne gândim nu numai cum să îmbunătățim um, conformitatea, ci trebuie să ne gândim și cum îmbunătățim performanța finală. La acest capitol uh, am ajuns de fapt de unde am pornit, pentru că instrumentul pe care îl propune Nirjdeva poate să fie unul foarte bun, foarte concret, dar vreau să închei spunând și uh, cred că aș putea să o transmit ca un sfat către dumneavoastră, către Consiliul Tehnic al acestei uh, comisii, pentru că și noi am primit la rândul nostru sfaturi. Vreau să vă întreb cum ar putea să arate parametrii, după părerea dumneavoastră, cum s-ar putea măsura succesul politicii de dezvoltare europeană în diferitele țări. Mi se pare o discuție foarte interesantă în sensul de ajutor pentru dezvoltare sau cea mai bună aplicare a fondurilor europene a banilor contribuabililor. Mulțumesc, domnule Gaier. Vreau să dau cuvântul acum raportorilor din umbră. Mai întâi domnul Lițe. Liț, îmi cer scuze. D'accord. Uh, Autala. Doamna Hautala. Îmi cer scuze, doamna Hautala, a trebuit să meargă la următoarea întâlnire. Eu vreau să iau cuvântul în locul dânsei, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc foarte mult pentru raport. E foarte dificil să discutăm despre ceva pe care nu-l avem încă în față și atâta timp cât Comisia nu a făcut uh, o propunere. E ca și cum ne-am uitat într-o bilă de sticlă. Dumneavoastră ați vorbit despre un lucru și mi se pare foarte important și anume că s-au îmbunătățit mijloacele pentru migrație. 2015-2016 sunt tratate împreună, așa cum uh, cred că se face de obicei, însă am uh, o oarecare îngrijorare pentru că se va face un transfer de la capitolul bunuri globale publice, pentru că am avut-o și anul acesta de la capitolul climă, schimbări climatice și mediu ceea ce e un paradox, de fapt. Pentru că mai întâi am semnat acordul climatic și avem nevoie de mijloace pentru ca să punem în aplicare acordul climatic. Pe de altă parte, vorbim despre migrații, despre cauzele migrației și trebuie, de fapt, să acționăm din necesitate pentru ca oamenii să rămână acolo unde sunt. Trebuie să uh, încercăm să le dăm o perspectivă pe viitor. Deci trebuie să combatem schimbările climatice și să disponibilizăm fonduri. E foarte important. Dacă facem uh, reducere aici, e foarte prost. Ne dăm singuri uh, cu stângul în dreptul. Eu zic să ne gândim foarte bine. Iar în al doilea rând, Aș vrea să vă mai, gând, să mai uh, vă gândiți la um, ajutorul umanitar atunci când e vorba de um, ajutorul pentru um, migranți în taberele de migranți. Motivele pentru care avem un flux migratoriu se găsesc la origine, faptul că nu mai avem uh, nicio perspectivă pentru acești migranți. Și acum uh, copiii ajung într-o tabără și nu au într-un uh, astfel de într-o tabără de migranți în care nu mai au nici posibilitatea să meargă la școală și din nou se întâlnesc cu această lipsă de perspectivă. E foarte important să ținem cont exact de linia bugetară de care avem nevoie până acum și condițiile pe care le avem momentan în aceste tabere de refugiați sunt absolut inacceptabile. Mulțumesc! Vreau să dau cuvântul domnului Huibici acum. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că tema numărul 1 pentru Uniunea Europeană este exact aceasta. Și tocmai la revizuirea programului uh, interimar trebuie să vedem cum să putem adapta prioritățile necesităților actuale. E vorba acum de ajutorul pe care trebuie să-l dăm la fața locului. Eu am fost, de exemplu, în, uh, la fața locului la, într-o țară de origine și foarte mulți mi-au spus, sau la tabere de refugiați, unde mi-au spus foarte mulți că vor să se întoarcă înapoi în țara lor. Uh, E foarte, ar fi o idee să dăm, de exemplu, o carte de credit cu 30 de euro uh, pe lună fiecărui imigrant, care este de fapt foarte puțin în față de cât are nevoie fiecare. Și de aceea ar fi bine să încercăm să le dăm atâția bani încât să poată să supraviețuiască 100%. Iar uh, guvernul turc uh, consideră că trebuie să fie date impulsuri și ca oamenii să se ducă să lucreze, de exemplu, în uh, fermele agricole sau uh, peste tot unde sunt, se pot duce pentru ca să câștige ceva pe lângă. Dar sarcina noastră este și să-i susținem pe cei care oferă, de exemplu, formare la fața locului. În Turcia am constatat că se fac oferte de arabă, de limbă, de uh, turcă și de limbi europene, de învățare acestor limbi. Și eu cred că noi, Comisia pentru Dezvoltare, trebuie întotdeauna să mizăm pe parteneriat, pe parteneriate de la om la om, pe um, întreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care să intre în parteneriate, pentru că cu cât este mai bine uh, organizat, cu atât este mai, uh, e mai simplu. Programele Erasmus, programele uh, de, de la Institutul European de Tehnologie, toate acestea sunt foarte multe, până la urmă, foarte multe instrumente uh, care trebuie doar puse în aplicare pentru a dezvolta um, proiectul nostru într-o direcție strategică. Eu cred că ar trebui de aceea să stabilim priorități noi, să mizăm pe ele, să combatem pe traficanți și nu se poate ca, de exemplu, să profite din ce în ce mai mult uh, exact acești traficanți din fluxurile din ce în ce mai mari de refugiați. Trebuie deci să mizăm pe o migrație legală care să se facă transparentă după respectarea unor criterii foarte clare și să încercăm să le oferim oamenilor aici un acoperiș decent, să le dăm un loc de muncă pentru ca să poată să trăiască. Și este clar că trebuie făcute diferențe pe bază juridică și iată, eu cred că aici și Comisia DV a impus anumite cerințe foarte pertinente, noi strategii, noi obiective, pentru că dacă nu noi le-am cere, cine să le ceară? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Guerrero Salom are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc foarte mult uh, pentru Jens pentru acest raport. Mi se pare că este o lecție foarte bună cea pe care ne-ai dat-o Uh, și în același timp uh, ne-ai uh, arătat și că lucrurile sunt destul de sumbre. Ai făcut o analiză destul de pesimistă în legătură cu provocările, cum se pot ele rezolva din punct de vedere bugetar. Aș vrea acum să vorbesc despre ajutorul umanitar. Au existat mai multe contribuții din partea colegilor care au făcut deja referire la felul în care e nevoie de resurse suficiente pentru a putea garanta ajutorul umanitar. Aș vrea însă să insist asupra unor chestiuni pe care tu le-ai spus deja înainte. Nu putem să ne confruntăm cu un ajutor umanitar imprevizibil. Nu se poate, de exemplu, să avem o linie bugetară foarte mare pentru evenimente neprevăzute. Nevoia de, de astfel de resurse trebuie să fie totuși previzibile. Avem nevoie de resurse sigure, indiferent de unde vin ele. Și în consecință, pentru linia bugetară 4 ne trebuie fonduri suficiente. În al doilea rând, trebuie să evităm ca ajutorul umanitar să nu fie supus unor condiții ajutorul uh, umanitar trebuie să fie guvernat de anumite principii mai degrabă. Și ar trebui să-i ajute pe cei care chiar au nevoie. Nu ar trebui în niciun caz să fie impus pe bază de condiții politice. Ajutorul pentru dezvoltare nu trebuie să fie legat de astfel de, con- de condiții. Ajutorul umanitar nu poate să fie legat decât de principii. În legătură cu cooperarea pentru dezvoltare ca atare, trebuie să evităm ca aceste fonduri pentru dezvoltare să nu ajungă în acțiuni care, de fapt, nu au prea mare legătură cu cooperarea pentru dezvoltare, ci mai degrabă lupta împotriva sărăciei. Adică, ce vreau să spun este că n-ar trebui să fie folosite pentru controlul la frontiere. E un alt capitol care trebuie să fie finanțat din altă parte, nu trebuie să fie uh, amestecate lucrurile. Nu putem să deturnăm anumite fonduri care sunt prevăzute pentru dezvoltare pentru ca să le utilizăm, de exemplu, la securitate, la controlul frontierelor și așa mai departe. Eu înțeleg foarte bine că trebuie să lucrezi în detaliu, trebuie să negociezi cu Comisia și cu Consiliu și că ești între aceste două instituții. Trebuie însă să negociez și cu toate comisiile parlamentare de la noi și probabil că la fiecare comisie o să ți se spună că obiectivele noastre sunt cele mai importante pentru crimă, pentru comerțul internațional, pentru pescuit și așa mai departe. Dar eu sunt convins de un lucru și sunt convins că asta este și ceea ce vrei tu să faci. Trebuie să acordăm o importanță deosebită crizei umanitare, fie că e vorba de criza din cadrul Uniunii Europene sau de criza în general uh, mondială. Mulțumesc! Dragi colegi, vreau să dau cuvântul Comisiei acum. Comisia, Direcția Generală DEFCO, Direcția Generală ECO. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Colega noastră, colegul nostru vorbea de o minge, de o bilă de cristal înainte în care să citim viitorul. Nu suntem chiar în situația aceasta, dar suntem într-o situație foarte neplăcută și mai ales uh, pentru motivele pe care le-a menționat domnul Gaier. Nu se știe de ce, dar bugetul nu a fost încă adoptat și nu va fi disponibil nici înainte de sfârșitul anului, lunii acestea. Totuși avem o linie directoare, ne aflăm aici în uh, domeniul programării, să spunem, uh, care trebuie, este foarte important să țină cont de CFM și de toate programările care s-au făcut din punct de vedere bugetar. Eu cred, și a spus-o toată lumea până acum, îi se confruntă cu criza migrației, cu criza refugiaților și este foarte important din nou ca, pe de o parte, să discutăm despre aceste crize, dar, pe de alta, să continuăm să susținem instrumentele pe care le avem acum la dispoziție. Pentru că, într-adevăr, așa cum au zis-o și alți colegi, este evident că nu putem să folosim banii care sunt necesari pentru dezvoltare pentru a face altceva, pentru a face, de exemplu, proiecte pe termen scurt uh, ca să reușim să ținem pasul cu criza. E clar că fondurile care se alocă dezvoltării trebuie să servească pe termen lung la dezvoltare. Dacă nu avem aceste fonduri, criza va fi și mai gravă și consecințele și mai adânci și refugiații din ce în ce mai mulți. Deci, într-adevăr, pe de o parte, și de-aia am și cerut fonduri suplimentare, și ultima comunicare cu privire la migrație, cu privire la latura externă, ne-a arătat uh, că avem nevoie de anumite sume destul de concrete pentru ca să putem să continuăm ceea ce am făcut. Pe de altă parte, însă, uh, va trebui să putem să uh, să gestionăm toate acțiunile pe care vrem să le gestionăm regulat. E clar că mai multe țări precum Afganistanul, Pakistanul și Bangladeshul sunt și ele acoperite, deci toată lumea se gândește la Siria și la migranții din Siria și care vin din Africa, dar nu trebuie să uităm și că, de exemplu, Afganistanul este una din cele mai mari țări în care criza este la ordinea zilei. Deci e foarte important să continuăm în direcția pe care a indicat-o domnul raportor. Și chiar dacă nu suntem 100% optimiști, putem spune totuși că există ă, foarte multă speranță ca lucrurile să se schimbe. Aș vrea să mă refer și la ceea ce a spus domnul Deva, Deja de mai mulți ani Comisia investește în facilități sau mecanisme de investiții în America Latină, în Asia, în Africa. Într-adevăr, avem mai multe mecanisme de investiții care funcționează foarte bine și, într-adevăr, avem și parteneriatele public-private care funcționează bine, funcționează bine. Deci tot ceea ce ne-ați menționat aici nu înseamnă că aduc un panaceu, dar totuși sunt lucruri care s-au lansat și putem să continuăm pe ele. O să mă opresc aici și o să dau cuvântul colegului meu de la ECO. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să vorbesc foarte pe scurt, pentru că ceea ce trebuia spus s-a spus deja. E clar că în ceea ce privește fondurile pentru ajutorul umanitar ne aflăm într-o situație în care numărul de crize depășește cu mult resursele existente. Fără să vreau să anticipez ceea ce va fi uh, proiectul de buget uh, al Comisiei în următoarele săptămâni, nu pot decât să spun că sperăm ca cel puțin la începutul uh, anului să nu avem același uh, sumă în buget, așa cum a fost cazul în 2016. Și sper ca pentru 2015 și 2016 să putem beneficia de pachete care să ne permită să gestionăm mai bine criza refugiaților. Avem 100 de milioane pentru 2015, mai avem 200 de milioane suplimentare pentru 2016 și aceasta a permis Comisiei, mai ales Directoratului General pentru Ajutor Umanitar și Protecție, să gestioneze și alte crize decât cele ale refugiaților, fără să fie afectate uh, aceste domenii din cauza crizei refugiaților. Deci, am avut criz, faptul că am avut aceste crize majore nu a avut consecințe uh, pe felul în care am putut să gestionăm alte crize în lume cu care ne-am confruntat. Am spus deja și au spus-o și deputații deja, nu o să avem creșteri bugetare și nici la revizuirea de la jumătatea mandatului nu o să se întâmple așa, însă trebuie să le revizuim toate măsurile. Accentul se va pune mai ales, de exemplu, pe simplificare, pe flexibilitate, pe îmbunătățirea ratei de productivitate, eficienței și reducerea cheltuielilor administrative pentru ca să putem să oferim uh, cât mai bine asistența financiară beneficiarilor uh, finali. Cam atâta vroiam eu să spun, dar sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus până acum. Merci la Commission. Euh, Mulțumim Comisiei. Da, acum cuvântul uh, notul colegului nostru, domnul Gaier. Însă v-aș solicita să vă încadrați în 5 minute pentru că deja ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Aveți 5 minute la dispoziție, apoi uh, și colegul nostru Deva va primi 5 minute. Je vous donne la parole d'abord, monsieur Gaillard. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să am nevoie de cele 5 minute. Sunt uh, de acord în mare cu uh, cele spuse de către colegii care au intervenit. Într-adevăr, uh, cum spunea doamna Hoibach, uh, ar trebui să ne asigurăm că realocările sunt cât mai raționale cu putință și că realocările ne vor putea ajuta să să luptăm împotriva crizei refugiaților. Tocmai uh, Asta spuneam și eu, că în exercițiul uh, bugetar uh, uh, ce, ce se întâmplă de obicei, se ia dintr-o parte, se pune într-altă parte pentru rezolvarea unei crize, dar această schimbare a alocării fondurilor duce la acutizarea unei alte crize. Cam asta se întâmplă de obicei. Din păcate, trebuie, bineînțeles, să combatem lucrul acesta. Dar Haideți să vedem ce se întâmplă de fapt. Avem acest CFM. Uh, CFM-ul stabilește niște plafoane maxime. Ori, Consiliul cu care trebuie să negociem ține cu dinții de aceste plafoane, iar prin urmare trebuie să ne asigurăm că mergem uh, sau negociem în așa fel încât uh, Consiliul să fie mulțumit de uh, propunerile noastre, iar pentru ca uh, Consiliul să fie mulțumit trebuie să respectăm aceste Uh, plafoane cumva și în același timp trebuie să facem realocări astfel încât uh, crizele să nu fie acutizate, trebuie să, să folosim banii cât mai rațional cu putință. Într-adevăr, uh, cineva spunea că trebuie să folosim uh, banii pentru a-i sprijini pe refugiați. Sunt într totul de acord, taberele, situația din taberele de refugiați trebuie să se îmbunătățească, trebuie să le oferim din ce în ce mai multe servicii refugiaților. Uh, domnului Guerrero Salom, îi voi spune că, într-adevăr, sunt de acord cu cele spuse de către uh, dumneavoastră cu privire la rubrica 4. Va trebui să ne asigurăm că mm, obținem suficiente fonduri pentru această rubrică 4, da? Negocierile vor fi acerbe. Încă, uh, un, lucru pe vreau, pe care, încă un lucru pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință. Uh, sunt uh, dezamăgit de poziția statelor membre cu privire la fondurile fiduciare. Am creat acest instrument pentru a uh, putea pune mână în mână banii europeni cu banii la nivel național, bani alocați uh, asistenței pentru dezvoltare. Vreau o pârghie mai uh, largă. Și ce vedem? Vedem că Uniunea Europeană se achită de responsabilități, vine cu banii uh, pentru fondurile fiduciare, Ehm, așa cum am venit pentru, uh, cu banii pentru uh, facilitatea pentru Turcia, care nu e uh, fond fiduciar, dar e ceva asemănător, și statele membre nu fac mai nimic. Nu vreau să fiu nedrept. Știu că există state membre precum Germania și Regatul Unit care fac multe pe căi, pe, pe căi uh, bilaterale. Dar în ceea ce privește fondurile acestea fidu- fiduciare, mi se, term, mi se pare că nu se face prea mult și nu sunt de acord că Uniunea Europeană să plătească în continuare facturile pe care ar trebui să le achite statele membre. Dacă statele membre nu uh, sunt dispuse să fo- folosească toate aceste instrumente, atunci nu înțeleg de ce eu ar trebui să cer, practic, includerea în aceste rubrici pentru aceste instrumente unor fonduri mai mari decât uh, fondurile alocate de către statele membre pentru acele instrumente. Dacă Uh, statele membre sunt reticente, at- reticente, atunci eu sunt de părere că și Uniunea Europeană ar trebui să fie la fel de reticentă. Dacă statele membre au reușit să dea până în momentul de față 50 de milioane uh, fondurilor uh, fiduciare, atunci eu cred că Comisia Europeană n-ar trebui să spună, bun, noi le achităm de responsabilități, dăm cele 250 de milioane pe care trebuie să le alocăm. Nu, haideți să punem și noi 50 de milioane și după aceea să vedem dacă instrumentele, uh, instrumentul funcționează. Da, eu am încredere în instrument în sine, dar uh, mă uit la ce se întâmplă în realitate și îmi dau seama că, din păcate, statele membre uh, Uh, deși au făcut o serie de promisiuni la Valeta, altundeva, uh, în ceea ce privește finanțarea acestor fonduri fiduciare, în realitate nu fac mai nimic, uh, arată doar cu degetul înspre bugetul Uniunii Europene și cer ca acesta să fie angajat. Mi se pare că este supărătoare, deranjantă această trimitere a pisicii moarte în curtea noastră. Trebuie să îi facem pe miniștrii de finanțe să înțeleagă că nu suntem uh, uh, pur și simplu un braț extins al lor. Haideți să le arătăm că avem o față a noastră. Mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg. Domnul Deva, 5 minute. A fost un schimb de opinii fascinant. Sunt foarte recunoscător tuturor uh, colegilor, mai ales uh, domnului Gaier. Uh, de asemenea și Comisiei pentru opiniile exprimate în legătură cu diverse subiecte. Sunt uh, complet de acord uh, cu Comisia că asistența de dezvoltare n-ar trebui furată și oferită ajutorului umanitar, pentru că nu avem, pentru că nu avem bani de oferit ajutorului umanitar. Pentru că așa n-am face altceva decât să agravăm uh, problema. Vor mai fi fluxuri de refugiați care vor sosi ori statele poate nu vor putea să le ofere locuri de muncă sau uh, un mod de viață durabil. Este vorba despre un cerc uh, vicios care ar putea deveni un cerc virtuos dacă am acționa cu toți împreună. Respect uh, perseverența domnului Gaier uh, pentru a încerca să uh, facă cât mai mult cu o sumă foarte mică de bani, pentru că uh, se tot încearcă reducerea uh, cadrului financiar anual deja de ceva vreme. Îmi pare rău că adresez această întrebare, însă trebuie spus că n-am dormit uh, zile în șir, îngrijorat fiind de ce urmează să se întâmple joi. Uh, practic, în sală ne purtăm ca și cum n-am avea mortul în casă. Din păcate, mortul e în casă. și s-ar putea să se degradeze dacă lucrurile nu se schimbă în următoarele zile înainte de referendum. Vreau să adresez domnului Gair o întrebare. Oare ați elaborat un buget de urgență? Pentru că s-ar putea ca 18 miliarde sau poate mai mult, 20 de milioane de uh, euro să vă lipsească dacă rezultatul la referendum uh, e prost. În ceea ce privește educarea copiilor în taberele de refugiați, chestiunea este foarte, foarte importantă, pentru că altfel creăm încă o generație de refugiați care nu pot să se așeze nicăieri și nu pot să își găsească un loc de muncă. Pe ansamblu, cu toții vedem lucrurile din aceeași perspectivă. Însă Trăim vremuri uh, foarte dif- dificile în planificarea uh, bugetului. De aceea, poate, Comisia nu a pregătit un proiect de buget, căci nu au nicio idee despre cum va arăta el dacă pierd unul dintre contribuito- uh, contributorii neți. Mulțumim, domnule Deva. Răspunsul cred că um, îl veți primi în bilateral din partea domnului Gaer, pentru că deja nu mai avem timp. Vreau doar să vă spun că am tratat deja ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Mâine ne vom, ne vom regăsi în aceeași uh, sală cu comisarul uh, discutând uh, summitul mondial umanitar de la Istanbul de pe 22 și 24 mai. Vă dau întâlnire mâine dimineață. Până atunci, o seară plăcută tuturor!